am analizat soluțiile tehnologice și um, bunele practici de politici, vom încerca să le identificăm și să le evaluăm în legătură cu potențialul lor de a îmbunătăți durabilitatea gestionării apelor și uh, agriculturii. De asemenea, vom încerca să vedem în ce măsură aceste uh, opțiuni de politici uh, de management tehnologic ar putea să fie susținute de politici europene și în special de politica agricolă comună. Asta ca să vă demonstrez că acest studiu este relevant pentru politici în primul rând, uh, gestionarea durabilă a resurselor naturale de, primește din ce în ce mai multă atenție politică la nivel Uniunii Europene în ceea ce privește resursele, mai ales aici este o chestiune esențială și Comisia a publicat în acest sens una dintre inițiativele emblematice din strategia 2020 și anume eficiența folosirii resurselor. Comunicarea a fost publicată în ianuarie anul acesta, dacă nu mă înșel, și în septembrie Comisia a prezentat uh, foaia de parcurs către o um, Europa care folosește resursele eficient uh, și în care se promovează acțiuni prioritare pentru 2020 și care de asemenea înaintează o viziune pe termen lung pen, pentru 2050 chiar despre modul în care Europa ar trebui să gestioneze resursele. O a doua temă importantă a acestui raport este uh, gestion, gestiunea durabilă a apelor, lucru care a căpătat din ce în ce mai mult uh, atenție în ultima vreme, mai ales prin adoptarea directivei privind apele și um, cu comunicarea din 2007 privind uh, um, apele și în acest moment Comisia pregătește um, un document pentru salvarea apelor europene care este așteptat uh, până la sfârșitul anului 2012 și care va uh, conține o reacție la nivel european, mai ales pentru rezolvarea chestiunilor de aplicare um, în cadrul um, în cadrului legislativ și de politici european din acest moment, care uh, se concentrează în special pe calitatea apei, apelor și care, pe de altă parte, încearcă să ofere o soluție pentru o, um, o luarea de măsuri pentru rezolvarea problemelor legate de penuria apei. O, un alt uh, aspect important este cel legat de agricultură și este important uh, și asta pentru că pe lângă faptul că este o, un domeniu economic important, agricultura joacă un rol esențial în gestionarea resurselor naturale, cum ar fi solurile, apele, aerul și de asemenea afectează biodiversitatea și um, serviciile privind ecosistemele. Uh, în ceea ce privește politica agricolă comună, acesta este unul dintre instrumentele cele mai importante de finanțare la nivel european în ceea ce privește gestionarea resurselor naturale și de, ace de asemenea de aceea trebuie să fie luat în considerare în cadrul studiului, studiului nostru. Bineînțeles, Comisia a publicat uh, de curând uh, noi propuneri legislative pentru noua politică uh, agricolă comună, iar unul dintre cele trei obiective principale Uh, propuse este um, gestiunea durabilă a resurselor naturale și de asemenea, trebuie să spun că pentru prima dată schimbările climatice sunt subliniate ca o prioritate în sine în cadrul politicii agricole comune. În următorul uh, diapozitiv o să vă arăt câteva uh, teme care vor fi uh, examinate în cadrul studiului. Nu voi intra în detalii, aș mai degrabă um, aș face, i-aș da pe următorii doi vorbitori să facă acest lucru. Iar acum îi dau cuvântul Linde Johansen, care va vorbi despre primele rezultate ale studiului în ceea ce privește um, în gestiunea resurselor. Mulțumim foarte mult. Propun acum să o ascultăm pe doamna Linda Johansson și după aceea putem să adresăm întrebări pentru că și eu am câteva să adresez. În ceea ce privește politica agricolă comună și alte chestiuni, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult! I'll just wait for the presentation. Um, the objective, uh, Obiectiv... Eu voi prezenta prima parte a acestui studiu și obiectivele acestei părți um, sunt de a analiza chestiunile importante legate a apele, unele care um, pot fi sau nu pot fi realizabile în ceea ce privește gestionarea ap apelor. That time I, it's okay? So Cele trei teme pe care le vom examina sunt uh, dezvoltarea cercetării, tehnologiile care apar și uh, bunele practici pentru gestionarea eficientă a apelor și asta ținând cont de provocările din ce în ce mai mari pe care le va impune, le vor impune schimbările climatice în viitor. Acest subiect va fi detaliat în partea a doua a acestei prezentări imediat mai târziu. Una dintre provocările principale pe care am vrea să le rezolvăm, uh, în primul rând trebuie să spunem că ne vom axa pe cantitatea de apă și nu pe calitatea apelor, pentru că deja această calitate a fost uh, tratată și în alte documente, cum ar fi directiva de apele, directiva privind nitrații și așa mai departe. De asemenea, ne vom concentra mai degrabă pe penurie, mm, pentru că acesta este interesant din punct de vedere al uh, gestiunii resurselor naturale în Europa, în ansamblu, se pare că avem uh, la dispoziție o uh, resurse de apă destul de mari și s-a um, estimat că folosim doar 15% din uh, resursele regenerabile anual în acest moment. Deci problema, de fapt, apare atunci când în anumite uh, regiuni și în anumite perioade ale anului există un dezechilibru între uh, cerere și ofertă și apa aflată la dispoziție, din diverse motive. În ceea ce privește necesarul de consum de apă, dacă ne uităm la diversele um, sectoare industriale, vedem că um, um, producerea de energie, producția de energie reprezintă 45% din necesarul de consumate um, sectoare uh, Um, sunt um, următoarele. Agricultura, aproximativ 20%, um, furnizarea de, de servicii de apă publice 20% și industrie 20%. Însă acestea nu sunt echilibrate pe, întregul, uh, pe întreaga suprafață a Uniunii Europene. De exemplu, în, în zona european, în zona de sud, uh, cifrele diferă de cele din uh, restul Europei. În ceea ce privește, trebuie să spun că ultimele cifre cele se bazează pe volumul de apă extrasă pentru diferite uh, alte scopuri, nu pentru uh, uz domestic și um, prin extragere înseamnă derivarea apelor de la sursa um, principală și apoi cumva reîntoarcerea în, uh, la locul respectiv, poate uh, sub o formă uh, Uh, modificată, calitatea ei fiind alterată. Uh, însă, alternativ, consumul ar apărea atunci când uh, apa nu se reîntoarce la sursa inițială, dar ajunge într-un alt loc sau într-un alt într-o altă zonă acvatică. De asemenea, vorbim de extragere atunci când apa este integrată în produse absorbite de plante sau animale sau um, um, când se evaporă. Deși ar părea evident, este important că să reținem atunci când vorbim despre utilizarea apei și extragerea apei în diverse sectoare că, de exemplu, ceea ce, dacă apa este esențială în agricultură pentru uh, apă potabilă, irigații, igienă și așa mai departe, o mare parte uh, din aceasta poate fi considerată ca utilizată. Pe de altă parte, în um, uh, sectorul industrial adesea se poate uh, întoarce apa la sursa ei inițială. So in the first theme of the study... În prima temă a studiului ne vom uita la proiecte de cercetare uh, care se mm, concentrează pe uh, gestionarea resurselor în general, dar cu atenție deosebită asupra mm, agriculturii și a apelor. Și am găsit uh, astfel de uh, studii care au folosit diverse metode științifice, dar care au găsit și aplicări practice. Analizăm uh, proiectele cele mai promițătoare din um, acest uh, moment pentru um, gestionarea apelor. De asemenea, ne vom uita și pe alte domenii de cercetare care nu sunt concentrate neapărat pe folosirea apelor, dar care ar putea să fie utile pentru scopul principal al acestui studiu. De asemenea, vom analiza câteva um, proiecte de cercetare în ceea ce privește beneficiile lor, potențialii utilizatori al rezultatelor și potențiale rezultate sau um, Um, eventualele consecințe și folosirea rezultatelor. Prim pas al um, studiului am început inițiative luate în cadrul um, programelor FP6 și FP7 și în următoarea etapă vom analiza câteva cercetări naționale și transnaționale, cum ar fi, de exemplu, Interreg. Uh, Până acum am enumerat aproximativ 12 proiecte din uh, sectoarele agricol, industrial și urban și uh, de asemenea am analizat câteva proiecte de cercetare care uh, studiau gestiunea apelor și de asemenea instrumente de politici economice și modul în care pot fi folosite în domeniul nostru și cercetări um, concentrate pe, ce, pe schimbările climatice, atenuarea secetelor și a penurii strategiei uh, apei. Ar trebui să subliniez că acest, uh, aceste proiecte abia au început și cred că mai multe informații vor fi puse la dispoziție în documentul uh, de, referitor la domeniul de aplicare și dacă aveți comentarii sau dacă vreți mai multe informații, să nu ezitați să ne contactați. Cred că vom arăta și o adresă de e-mail la sfârșitul acestei prezentări. Uh, câteva exemple de proiecte de cercetare, de exemplu Sirius, ni s-a părut interesant. Acesta um, examinează sectorul agricol, uh, mai ales uh, provocările um, producerii de alimente în condiții de penurie de apă și um, de asemenea, se axează pe instrumente de optimizare a, serviciilor de irigații, de exemplu. Un alt uh, proiect uh, axat pe sectorul industrial este fit for Use, care uh, se axează pe um, industriile chimice și textile. Ni se pare interesant pentru, uh, datorită particip, participării soluțiilor din partea industriei, de exemplu pentru uh, reducerea contaminării um, afluenților, um, pentru închiderea um, uh, ciclurilor um, apei și pentru reciclarea apelor un, un exemplu de proiect care a abordat uh, o versiune integrată a managementului resurselor de apă este Aqua Stress, uh, care uh, încearcă să înțeleagă și să atenueze problemele legate de penuria de apă și în cadrul acestui uh, proiect produc uh, studii de caz și orientări uh, pentru um, gestionarea apelor și o mare parte dintre uh, Ehm, concluzii au fost deja aplicate în regiunea mediteraneană și e interesant de examinat ce s-a întâmplat. Apoi, EPIWATER um, analizează dacă și cum uh, pot fi instrumentele de politică economică să fie folosite mai mult decât alte instrumente politică pentru gestionarea apelor și aici um, includ um, um, o evaluare a acestora și orientări în folosirea acestor tipuri de instrumente. Și apoi, uh, proiectul ALERT, uh, care a produs deja niște rezultate care pot uh, duce la uh, producerea de instrumente mai eficiente pentru monitorizarea folosirii apelor. Uh, de exemplu, în acest moment, metodele pentru măsurarea apelor, nivelul apelor subterane sunt destul de scumpe și durează mult. Uh, e nevoie de foraje și de uh, mostre din puțuri, dar uh, uh um, sistemul alert a ajuns la obținerea datelor într-o manieră mai ieftină și mai rapidă și, de asemenea, uh, furnizează sisteme de avertizare, lucru foarte important. Cea de-a doua temă vom evalua și eva și analiza instrumentele tehnologice în ceea ce privește beneficiile ecologice sau economisirea de apă și eventuali vectori pentru politici și transferabilitatea la uh, unor proiecte la o scară mai mare sau la alte regiuni geografice. Am enumerat o serie de proiecte pe baza literaturii și pe ceea ce am remarcat în cadrul proiectelor în desfășurare în Uniunea Europeană și în lista preliminară am inclus aproximativ 17 instrumente și le-am grupat în șapte categorii principale. Aici uh, am introdus monitorizarea folosirii apelor, uh, instrumentele de clasificare și standarde, uh, tehnologii, irigații de mare precizie, surse de apă alternative, tehnice economice și luarea de decizie și am um, deja am inclus monitorizare pentru instrumentele care au un statut demonstrat. Pentru a descrie câteva dintre instrumente, am găsit câteva interesante. Mi s-a părut că monitorizarea ar putea să fie interesantă, poate să fie folosită în majoritatea sistemelor și includ aici măsurări și uh, audit care pot uh, ajuta la identificarea deficiențelor în sisteme, cum ar fi scurgeri sau folosirea în exces uh, a apei. Desigur, uh, contorizarea sau auditul nu produc economie în sine, dar acțiunile luate pe baza acestor constatări duc la rezultate. Și e interesant să vedem și uh, combinarea cu tarifarea a apei din această perspectivă. În ceea ce privește uh, um, tehnologiile de distribuire, de transport al apelor. Acestea sunt interesante analizate în diverse uh, regiuni. Este, s-a observat, de exemplu, că în medie 13% uh, din uh, cantitatea de apă este pierdută în um, um, sistemul de distribuție în anumite regiuni. So when looking at alternative water să vedem niște surse alternative de apă. Recuperarea apelor, reciclarea apelor menajere poate să fie o opțiune, însă trebuie să se țină cont de mediile de igienă și sănătate. Când vorbim despre agricultură, această apă poate să, să conțină substanțe nutriente și de aceea trebuie restricționată folosirea îngrășămintelor uh, convenționale. tehnici agronomice. Acestea pot să aibă un impact asupra solului, astfel încât acesta să poată absorbi apă și ar trebui să căutăm diferite tehnici pentru arată, astfel încât să fie redusă suprafața de evaporare. Aici ar fi important să vedem ce fel de sinergii se pot face cu chestiuni legate de calitatea solului sau um, schimbările climatice despre care se vorbește în a doua parte a studiului. Credem că ar fi de asemenea interesant să vedem care sunt plusurile și minusurile atunci când se iau decizii. Astfel, fermierii ar putea să decidă când și cât de des ar trebui să, să recurgă la irigații. Și aici există un instrument foarte folositor numit Irinet care oferă sprijin pe internet fermierilor. A treia temă pe care am analizat-o e următoarea. Practici politice, bune practici politice care ar putea să ne ducă la o gestiune mai bună a apelor. O bună politică e definită ca un set de una sau mai multe măsuri politice care s-au dovedit a fi eficiente atunci când vorbim pe bază calitativă despre apă la nivel regional. Care au fost întrebările pe care s-a bazat cercetarea? În primul rând, cum poate fi economisită apa și apoi și transferabilitatea. Bazându-ne pe primul studiu, am identificat o listă preliminară a bunelor practici în următoarele categorii. Gestiunea apei în agricultură, gestiunea apei din mediul urban și apoi practici pe mai multe sectoare. Ne-am axat mai mult pe gestiunea apei în um, statele membre din zona sudică. Dar mai avem și niște exemple din Germania, Polonia și așa mai departe. Ne dorim să acoperim o suprafață cât mai largă, bineînțeles. Bune practici pe care le-am găsit interesante, printre care și măsuri de îmbunătățire a irigațiilor în agricultură, sunt următoarele. Există exemple care s-au dovedit eficiente împrumuturi în condiții foarte bune care să ajute la irigații. Acest lucru îl putem vedea în Cipru. Spania este țara care are cea mai mare experiență în ceea ce privește refolosirea apelor. Există un exemplu în Gran Canaria pe care îl vom analiza îndeaproape. Vorbim de refolosirea apelor menajere în agricultură. În ceea ce privește prețul apelor, acesta a fost puțin folosit în Uniunea Europeană, însă s-a dovedit că poate să ducă la o economisire a apei. Însă lucrurile nu vor sta așa dacă prețul apei este deja foarte ridicat și trebuie să ne gândim și la practici legale. așa că vom analiza și această situație. Credem că ar fi foarte bine ca în cadrul acestui studiu să vedem care sunt practicile în ceea ce privește gestiunea apelor urbane. Trebuie să vedem cum uh, se tratează apa în diferite regiuni, pentru că, într-adevăr, e importantă în ceea ce privește economisirea apei. Avem exemple de succes, de politici de succes din uh, Spania, Germania și Polonia. Avem și un exemplu din Israel, din Tel Aviv, unde există politici care încurajează refolosirea apelor reziduale în agricultură. În același timp a fost îmbunătățit și sistemul de tratament al apelor menajere. Apoi există situații în care există o competiție între folosirea apei în um, cadrul uh, gospodăriilor și în agricultură. Observația noastră preliminară e că uh, Practicile pentru gestionarea apei de acum par să lase mult loc pentru îmbunătățiri, așa că ar fi foarte bine să, să mai analizăm această situație pe parcursul studiului nostru. Vă mulțumesc! Președintele, vă mulțumim foarte mult! În primul rând, aș dori să fac niște observații. Ca responsabil pentru acest proiect, pentru acest studiu, Vă cer să puneți întrebări cât de concise pentru prima echipă, adică acești um, cercetători. Da, e important, însă nu e foarte important pentru Parlamentul European în ceea ce privește uh, luarea deciziilor în Parlament. A doua și a treia echipă sunt foarte importante. A doua și a treia, a, a, Tema a doua și cea de-a treia sunt foarte importante. În ceea ce privește reforma PAC, aș dori să spun următoarele. Așa numită componentă de ecologizare din primul pilon, în cele trei criterii, niciunul dintre aceste criterii nu are de-a face cu gestiunea apei. Există aceste trei criterii, dar niciunul nu are de-a face cu gestiunea apei. În general, gestiunea apei e un minus foarte mare în ceea ce privește pacul. Am mai verificat, dar aș mai dori să verific în pachetul legislativ, așa cum arată acesta. Până acum e imposibil să se acorde subvenții pentru sistemele de irigație din al doilea pilon. Dacă așa e cazul, atunci noi în Parlamentul European trebuie să luptăm împotriva acestui fenomen. În al doilea pilon nu se pot acorda subvenții pentru renuirea sistemelor de irigații din agricultură. Nu există niciun fel de impact pozitiv asupra acestei situații. De aceea, vă rog să faceți o comparație între sistemul de stabilirea prețului pentru apă în agricultură în statele membre ale Uniunii Europene și în Israel. 27 de state membre plus Israel. Și asta, pe, e, și asta pentru că cel mai bun exemplu pe care l-am văzut în mai multe vizite pe care le-am făcut e tocmai în Israel. În stabilirea prețului apei în Israel există diferențe foarte mari între aceste prețuri, însă nu la fel stau lucrurile în majoritatea statelor membre. Așa că vă rog, ce fel de factori financiari, ce fel de instrumente financiare ar putea să stimuleze refolosirea sau reciclarea apei. Nu e o întâmplare că în Israel, în Cipru, în Spania, în Israel 75 sau 80% din apă este refolosită și reciclată. În Europa cel mai mare procent este de 25% în Spania și în Cipru. Să nivelul e foarte scăzut în general. Apa reciclată este foarte se află la un nivel foarte mic în Uniunea Europeană. De aceea cer niște propuneri concrete, ce fel de stimulente financiare se pot acorda astfel încât să se recicleze și să se refoloseze apa. Sau pentru economia de apă. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă Johansson. e, există un grad foarte ridicat de irosire a apei în Europa. Ce putem să facem? Ce putem să facem în zona urbană, în gospodării și în agricultură? Apreciez foarte mult al do- a doua temă. Instrumentele tehnice. Există un uh, sistem în Israel și aș vrea să se facă o comparație de eficiență între diferitele soluții tehnologice. Avem acest sistem de irigație prin picurare în Israel. Când am propus uh, efectuarea acestui studiu, îmi doream să promovez progresul în acest domeniu în Uniunea Europeană. Și acum o ultimă întrebare Există niște obstacole. Există niște obstacole pentru că regulamentele privind apa sunt foarte stricte în Uniunea Europeană atunci când vorbim de folosirea în agricultură a apelor reciclate, refolosite. Aș dori să am un răspuns și în, acest, în această chestiune. Când va exista o revizuire anul viitor a pentru directiva apei și altor regulamente în Uniunea Europeană care țin de gestiunea apelor în Europa, aș dori să știu care reguli pot să fie modificate astfel încât să existe mai multe oportunități de a se folosi mai multă apă reciclată în agricultură. Ca um, profesor universitar și politician, mi-am alocat acum mult timp să vorbesc, dar cred că avem acum o șansă de a veni cu o plus valoare. Acest studiu al dumneavoastră ne poate ajuta și în Comisia pentru Mediu în ceea ce privește regulamentul uh, privind uh, utilizarea apelor, dar și în pachetul privind reformarea PAC. Acum aveți cuvântul. Cine are o întrebare sau o observație? Vă rog. Domnul Linson, mă numesc domnul Linson, sunt uh, coordonator principal al unui proiect care are de-a face cu o Europa inteligentă din punct de vedere energetic. Vorbim despre transformarea unui oraș pe, astfel încât să folosească doar energie, energie regenerabilă. Există deja mai multe țări, Norvegia, Bulgaria, Israel, Polonia, Franța și așa mai departe, care sunt implicate. E un exemplu de proiect interdisciplinar, ceva ce educația nu ne-a pregătit să facem față. Trebuie să facem legătura între diferite zone ale științei care au fost uh, deconectate din punct de vedere într-un mod artificial. Reunim urbanismul, societatea, arhitectura, educația și așa mai departe. E o provocare fascinantă. V-ar interesa să faceți parte dintr-un asemenea proiect? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Alte întrebări? Alte observații? Nu e cazul, atunci, doamna Johansson, vă rog să răspundeți. Voi răspunde la o parte din întrebările dumneavoastră. Cred că e foarte folositor și, într-adevăr, vom analiza multe din subiectele pe care le-ați menționat. De exemplu, ce fel de instrumente financiare pot să stimuleze refolosirea apelor menajere. E exact ceva ce vrem să analizăm și mai mult pe parcursul studiului. Apoi, în ceea ce privește barierele de reglementare sau alte tipuri de bariere care opresc o creștere uh, a folosirii acestor tehnologii în agricultură și acest subiect e unul pe care îl vom analiza. Apoi, compararea eficienței diferitelor soluții tehnologice din Uniunea Europeană. De exemplu, o comparație cu țări ca Israelul. Da, e ceva ce vom analiza în următoarea fază a proiectului. Probabil aș putea să adaug câteva comentarii la unele dintre celelalte întrebări care ne-au fost adresate în ceea ce privește legătura cu politica agricolă comună. A existat o întrebare în ceea ce privește sprijinul pentru irigație și faptul că nu mai există fonduri pentru acest tip de sprijin. Din câte știu eu, nu există o interzicere în regulamentul de acum. Înțeleg că a existat o anumită poziție a Uniunii Europene în negocierile prin planurile de dezvoltare rurală pe această chestiune și mai ales în contextul provocărilor uh, și a problemelor prezentate de resurse de apă din zona mediteraneană. analiza acestor planuri și descrierea de mediu de acolo au reliefat faptul că sistemele de irigație au fost create în zone în care, de fapt, nu existau resurse suficiente de apă care să permită utilizarea acestei ape la irigații. După câte știu eu, prin urmare, să înțeles că sprijinirea noilor programe de irigare nu face decât să ducă la agravarea deficitului de apă în aceste zone irigate. Înțeleg că această chestiune are o conotație deosebită, mai ales că în anumite state membre noi, irigațiile nu operează nici chiar în zone care ar putea fi descrise ca semi-aride, în anumite zone din Ungaria, Bulgaria, România. Și acolo este foarte greu să faci agricultură. O să vedem care sunt aspectele de reglementare în analiza Poliției Agricole Comune, partea a doua din proiectul pe care am să-l prezint, iar întrebările pe care le puneți sunt, în ultima instanță, lucrurile care ne interesează și pe noi. Tot așa, întrebarea referitoare la stimul financiar pentru reutilizarea și reciclarea apei. Eventual am să mă refer la asta după prezentarea mea. Cred că ar fi mai logic să procedăm așa. Mă bucur să văd o reprezentantă a unui nou stat membru, pentru că în principiu suntem cu toții egali aici în Uniunea Europeană. Dar sunt unele state membre care sunt mai egale decât altele în materie de STOA se poate spune că nu implicăm foarte mulți oameni de știință din noile state membre. N-am văzut încă niciun studiu pregătit de vreun institut de cercetare dintr-un stat membru nou. Asta după șapte ani de la aderare. Aș dori să urez un bun venit călturos uh, colegului nostru din grupul verzilor, care este prezent aici. Și acum aș dori să dau cuvântul doamnei Iana Poliacova pentru contribuția domniei sale. Mulțumesc. În a doua parte a proiectului examinăm chestiuni care țin de gestionarea durabilă a resurselor naturale, referitor la agricultura și producția de alimente în Europa. Primul lucru pe care aș dori să-l spun a fost acela că până acum nu am făcut decât să structurăm uh, sistemul de colectare a datelor și am analizat literatura în domeniu. Până acum sper că nu e o discriminare împotriva noilor state membre acest sabotaj tehnic. So far we've been structured. Până acum am axat proiectul pe aceste două componente, gestionarea apelor și gestionarea durabilă a resurselor naturale în agricultură. Asta odată pentru că așa a conceput programul Parlamentul European și noi am răspuns specificațiilor tehnice solicitate, însă Complexitatea este evidentă și suprapunurile și contactele sunt la fel de evidente. Prin urmare, în următoarea fază a proiectului, urmează să ne bazăm tocmai pe aceste suprapuneri și elemente de contact și vom putea eventual restructura raportul oarecum pentru a sublinea chestiunile mai importante, pentru ca să nu sărim de la o chestiune la alta sau să ne repetăm sau să rezolvăm o problemă în mod fragmentar. Obiectivul acestei a doua părți a programului a fost examinarea a trei teme. În primul rând, interacțiunea între agricultură și schimbările de climă, chestiuni apoi de politică pentru că până acum am discutat doar aspecte ce țin de tehnologie sau opțiuni pentru gestionarea resurselor de apă, de schimbării de climă, deci a cincea tema a proiectului fost aceea de a lega agricultura de politica agricolă comună. Și ultima temă, care e mai curând uh, un exemplu decât o temă, este cazul acestei acidificări o tehnologie care ar putea avea efecte benefice în materie de generare a gazelor cu efect de seră. Parlamentul European a fost interesat de această tehnologie a acidificării dejecțiilor și ne-am gândit că acest uh, aspect ar fi deosebit interesant și ar prezenta o legătură cu celelalte componente ale proiectului. Care este cadrul general? Sigur, suntem conștienți de problemele cu care se confruntă resursele naturale folosite în agricultură. Este evident că țintele europene privind calitatea apei și biodiversitatea nu pot fi atinse în prezent. Calitatea solurilor scade, e nevoie să se facă mai multe lucruri pentru a răspunde provocării schimbărilor de climă și agricultura, ca și alte sectoare, trebuie să ia măsuri în acest sens. E nevoie de o schimbare de ritm. E nevoie de o abordare pe termen lung și în interesul fermierilor în ultimă instanță, pentru că baza de resurse trebuie să rămână sustenabilă. pentru a asigura pe viitor capacitatea agriculturii de a produce alimente. Politica agricolă comună poate inspira și sprijini schimbările din gestionarea resurselor naturale, e o ocazie care nu trebuie să fie ratată. Sprijinul public pentru activitățile agricole în Europa este o realitate concretă. Însă, acesta depinde de un anumit simț al integrării culturale de compatibilitatea cu valorile europene principale, iar mediul și resursele naturale sunt o parte a acestui sistem de valori. Însă deci asta este doar o față a medaliei. Există și un revers atunci când vorbim de agricultură, și anume problemele cu care se confruntă productivitatea în agricultură. Mi s-a cerut să examinăm această chestiune și până acum am uh, examinat literatura de specialitate, am vrut să vedem ce spun principalele studii pe această temă, elaborate atât în Uniunea Europeană cât și în restul lumii. Este clar că o încălzire globală de 2, grade la latitudinea, la latitudine europene ar putea afecta productivitatea în mod semnificativ la latitudine mai joase, efectul va fi opus. Un studiu publicat în 2010 spune că s-ar putea înregistra până în 2030 o scădere de 50% în volumul de producției în zonele sudice. Sigur, dacă e vorba de o creștere de 3% a încălzirii globale, atunci efectele negative se amplifică. Însă, viitoarele schimbări de productivitate vor diferi la nivel local, pentru că avem o diversitate reală în sistemul agricol din Europa, de la ferme de productivitate maximă, intensive, la firme extensive. Sistemele de agricultură extensivă oferă servicii valoroase în materie de resurse naturale. Însă presiunea asupra acestora este mare, mai ales în zona mediteraneană și în Europa Centrală și de Est. Deci cum vor afecta schimbările de productivitate aceste colțuri ale Europei? E bine, acestea vor fi legate de un set de factori diferiți și imediat, desigur, ne gândim la factorii biofizici. E un lucru aproape evident. De câte ploaie va fi, câte ploaie va cădea în aceste zone, ce apă va fi disponibilă, care va fi frecvența evenimentelor extreme, cum ar fi secetă sau inundații sau furtuni. Însă, un lucru mai puțin evident uh, este la fel de important și mă refer aici la factorii referitori la capacitatea de adaptare. Pentru că poți să suferi același gen de presiune de mediu sau bioclimatică în diferite zonele Europei. Însă, în funcție de, de stadiul de pregătire structurilor locale, de nivelul de instruire și educare, în funcție de progresele făcute de agricultori în materie de strategii, strategii adaptative, e bine, toate acestea vor afecta magnitudinea schimbării în materie de productivitate în agricultură. Now, uh, going perhaps a little one step further, what's really Mergând mai departe, trebuie să spun că este deosebit de interesant să ne concentrăm nu neapărat asupra productivității în agricultură, pentru că în contextul politicilor, practic ceea ce discutăm este uh, securitatea alimentară. Acesta a fost definită în 1996 ca accesul la alimente sigure la prețuri rezonabile pentru întreaga populație. Prin urmare, producem suficient pentru a asigura securitatea alimentară. În acest sens, securitatea alimentară implică un anumit echilibru între producția de alimente și gestionarea durabilă a bazei naturale. Esențială este păstrarea acestei baze de resurse, astfel încât agricultura să poată să meargă mai departe, pe o perioadă mai lungă de timp. Pentru a realiza acest echilibru, va fi nevoie să păstrăm capacitatea solului de a produce alimente, să păstrăm uh, pânza de apă freatică la un nivel durabil, să păstrăm această rezistență a solului la catastrofe naturale, la inundații și secetă. Deci astea au fost câteva lucruri pe care ne-am concentrat. Primul se referă la opțiunile existente în prezent pentru agricultură în materie de schimbări de climă. Principalele întrebări pe care le-am pus din acest punct de vedere au fost care sunt opțiunile cele mai bune pentru agricultura Uniunii Europene care ar putea contribui la eforturile de adaptare și reducerea efectelor negative, care sunt obstacole în calea punerilor în aplicare și ce ne interesează în special sinergiile cu alte obiective de mediu, mai ales cu potențialul de economisire a apei în sectorul agricol. Acum câteva informații de bază pentru a evidenția contextul. Cei care lucrează în domeniu știu aceste lucruri. Agricultura reprezintă aproximativ 10% din totalul emisiilor la nivel european, emisii de gaze cu efect de seră. Trei surse sunt importante. Metan de la vite, emisiile de oxid de azot din sol și agricultura și utilizarea terenurilor sunt esențiale în fixarea carbonului. De asemenea, agricultura joacă un rol dacă ne gândim la producția de biomasă pentru energia regenerabilă. Și curând am să mă refer și la acest aspect. Până acum am analizat opțiunile de adaptare care sunt fezabile din punct de vedere tehnic. Colegii mei au analizat 65 de astfel de alternative evidențiate în studii recente. Au existat un studiu în care acestea erau prezentate și evaluate în materie de eficiență a costurilor, fezabilitate, compromisuri și sinergii, modul în care acestea interacționează unul cu altul și cu, altele, cu alte metode de adaptare. O abordare similară s-a referit la opțiunile de adaptare, mai mult sau mai puțin aceleași criterii, strategiile fără regrete, așa spuse, sunt deosebit de importante și trebuie identificate. Să vedeți puțin ce rezultate am avut până acum. Versiunea de aici este simplificată foarte, foarte mult. Prezintă o serie de concluzii. Am listat o serie de tehnologii menite să asigure adaptarea sau reducerea efectelor schimbărilor de climă în materie de gestionare a terenurilor agricole, a șeptelului, a energiei, însă forma e foarte, foarte simplificată și după cum vedeți avem unul reducere efectelor negative, adaptare cu plusurile de rigoare și sinergii de mediu, tot așa cu plus și minus. În anexele de la raportul pe care vi l-am trimis o să găsiți mult mai multe informații în acest sens defalcate pe diferite obiective de mediu. Am făcut o activitate asemănătoare și în ceea ce privește dezvoltările netehnologice, pentru că în agricultură multe se pot face prin practici de gestiune a terenurilor. Din nou ne-am uitat la practici de rotație a culturilor um, și um, apoi folosirea terenurilor agricole, agrosilvice și așa mai departe. Apoi am analizat opțiunile legate de producție de energii regenerabile și, da, într-adevăr, folosirea um, biomasei agricole poate să folosească, să producă energie regenerabilă și să atenueze efect, efectele um, emisiilor produse în urma folosirii combustibililor uh, fosili, însă există o serie de riscuri uh, care trebuie luate în seamă. De fapt, situația nu poate să fi văzută în, uh, în alb și negru. Există anumite riscuri de mediu care trebuie rezolvate și trebuie să ne gândim la modul în care producția biomasei din uh, diverse tipuri de agricultură, cum poate aceasta într-adevăr să obțină, să ducă la rezultate în ceea ce privește atenuarea schimbărilor clim- climatice. Asta uh, Um, depinde și de uh, modul în care este respectată um, ierarhia utilizărilor, iar aici, uh, pe diapozitiv, am prezentat în mare secvențele pe care le-am elaborat în cadrul unui alt studiu pe acest uh, subiect și am ajuns la concluzia că cel mai bine este să se folosească deșeuri um, reziduale, um, produse derivate animale, uh, din deșeuri animale și așa mai departe. Și apoi uh, um, cele uh, um, ca urmare a folosirii conservării habitatului și a managementului uh, peisagistic. După aceea, folosirea rezidurilor agricultare, cum ar fi paiele, dar există aici riscuri, mai ales în ceea ce privește solul, pentru că conținutul materiei organice a solului este um, în degradare în mod diferit în regiuni diferite. Avem un studiu al Comisiei Europene în acest sens care clarifică lucrurile și există riscuri uh, uh, asociate faptului că sunt smulse paiele din uh, sol, însă decizia trebuie să fie una echilibrată. Apoi um, folosirea biomasei recoltate din noile zone forestiere și cele care ar fi create și um, cele din terenurile agricole. Aici există um, riscuri directe și uh, indirecte care pot să aibă un impact negativ asupra emisiilor. Următoarea temă se concentrează pe chestiunile de politici, Um, mai ales în cadrul uh, PAC. Întrebarea principală este care sunt tehnologiile și acțiunile de gestiune a terenurilor care trebuie să um, furnizeze informații, um, rezultate mai bune pentru atenuarea schimbărilor climatice și degradării apelor și a solului. Și apoi următoarea întrebare este ce fel de măsuri de politici în cadrul um, PAC din acest moment și uh, a, a cele din viitor și a propunerilor pentru aceasta pot să sprijine uh, Um, opțiunile bune din punct de vedere tehnologic și netehnologic pentru folosirea uh, durabilă a resurselor. Și ultima întrebare, care este foarte interesantă pentru acest um, proiect, dar nu vom putea de, să, uh, să răspundem la aceasta decât în fazele mai avansate ale proiectului, și anume uh, în ceea ce privește gestiunea apelor, care este natura și gradul de sprijin din partea PAC care ar putea să fie necesară posibil pentru a stimula aceste inițiative, cum ar fi reciclarea apelor uh, și diverse tehnologii în acest sens. Deci, care este situația actuală? Problema resurselor naturale nu este una nouă în cadrul PAC. Aceia dintre dumneavoastră care activați în sector știți foarte bine că au fost uh, câteva schimbări treptate din anii 80 încoace cu introducerea treptată a unora dintre uh, practicile benefice mediului, mai ales uh, după reforma McSherry din, 90, din 1992, apoi faptul că um, um, chestiunile de resurse au fost introduse uh, în poliția agricolă. Apoi, de la mm, evaluarea la jumătatea parcursului din 2003, a, a avut loc un transfer um, către introducerea unor condiții de mediu. Acestea sunt uh, exemple de legislație care sunt uh, um, legate de primirea unor plăți directe ca urmare a respectării acestor uh, Uh, norme. De exemplu, aici ar fi vorba de um, documente legislative, cum ar fi directiva privind nitrații și asta are legătură cu calitatea apelor și mm, trebuia să se verifice modul în care a implementat acesta în diverse state membre. Iar acestea au produs uh, o serie de efecte până acum, însă multe dintre mediile mm, afectate de activitățile agricole, cum ar fi apa, solul și biodiversitatea, încă se mai deteriorează. Așadar, ce, care ar fi mizele poliției agricole comune în viitor? După cum știți, acum uh, uh, o lună a fost uh, publicată o nouă propunere pentru PAC și uh, Um, comisarul Cioloș a um, reprezentat un fel de parteneriat nou între fermieri și public pentru siguranța alimentară și conservarea resurselor um, naturale și echilibru în dezvoltarea teritorială. Acest lucru în, în acest, în acest caz conservarea a fost definită ca o prioritate și uh, în acest caz, uh, transferul de cunoștințe, um, inovația și așa mai departe au primit o atenție mai mare decât în politica actuală. În cadrul acestui proiect, pentru că în ceea ce privește calendarul, propunerile pentru PAC nu vor fi finalizate decât la începutul anului 2013, adică atunci când vom terminat și noi proiectul. Desigur că vom urmări dezbaterile privind propunerile, însă în acest moment trebuie să examinăm de asemenea și politica actuală, așa cum este ea. Și ne uităm la măsurile um, de reglementare existente acum și modul în care acestea stimulează, um, încurajează folosirea acelor tehnologii acelor opțiuni tehnologice și tehnologice pe care noi le considerăm ca fiind promițătoare ă, în cadrul diferitelor teme menționate. De asemenea, ă, aici am include reciclarea și reutilizarea apelor. Analiza pe care o vom urma poate doar în, la finalul următoarei etape sau poate în uh, faza a doua a proiectului, atunci ne vom uh, axa pe tehnologiile care merită să fie luate în uh, considerare și ne vom concentra pe aspectul de beneficii publice pe care le aduc și acesta cred că um, se pot baza pe un studiu pe care l-am făcut în 2009 privind beneficiile publice uh, și definim bunurile publice um, ca fiind definite uh, uh, prin două caracteristici. Nu există uh, rivalitate între ele și nu se exclud reciproc. Și, de exemplu, bun, apă curată sau biodiversitate, acestea sunt bunuri care trebuie să fie susținute și asta din bugetul public, din, pentru multe activități în care schimbarea managementului sau a tehnologiei aduce beneficii fermierilor, nu prea se știe dacă e vorba de un bun uh, public sau de un bun privat. Uh, poate că acest lucru înseamnă că există niște costuri uh, directe destul de uh, mari pentru instalarea tehnologiei și apoi uh, uh, anumite sectoare au motive să stimuleze abordarea lor, dar trebuie să analizăm îndeaproape datele pe care le vor um, culege colegii mei referitor la aceste, aceste opțiuni și uh, costurile implicate de acestea și eficiența acestora. Pen dar pentru că dacă un proiect uh, este, de exemplu, uh, eficient din punct de vedere al costului, ne trebuie să ne întrebăm dacă proiectul respectiv merită din punct de vedere al bunului public. Uh, în ceea ce privește noile propunere, există o nouă uh, formulare a, direct, a plăților directe, mm, o nouă structurare, s-a uh, introdus uh, plăți ecologice pentru zonele care se concentrează pe aspectele de mediu, dar e adevărat că niciuna dintre aceste mm, Um, noi instrumente nu se concentrează direct pe apă, există anumite um, mențiuni la aceasta, însă integrarea chestiunii politicii agricole este încă destul de sensibilă la nivel politic și vom încerca să vedem mai multe în acest sens în viitor. În ceea ce privește uh, politicile de dezvoltare rurală, propunerea um, subliniază șase priorități, transferul de cunoștințe este una dintre acestea, apoi uh, um, conservarea și sporirea ecosistemelor, apoi uh, eficiența resurselor și transferul către o economie care consumă puțin carbon și apoi Um, în ceea ce privește obiectivele transversale, inovația, um, atenuarea efectelor asupra mediului și uh, schimbărilor climatice. Acestea sunt câteva care sunt subliniate în propunere și vom, uh, noi le vom analiza îndeaproape în continuare. Before I get to the final... Înainte să trec la ultima temă, vreau să spun câte ceva despre noile propuneri de reformă. Uh, niște aspecte cărora trebuie să le acordăm atenție. De multe ori nu vorbim doar despre ce poate să facă o anumită măsu- o măsură, ce fel de opțiuni tehnologice avem, ci trebuie să ne uităm la între- întreaga arhitectură de sprijin. Există diferite puncte de intrare în politici în care gestionarea resurselor naturale poate să fie ierarhizată. Acest lucru se poate întâmpla la diferite nivele de guvernământ. Desigur, dar se pot întâmpla și în Parlamentul Europei european, unde se discută actele legislative, trec prin procesul de codecizie și așa mai departe. O parte pot fi făcute la nivelul statelor membre, prin diferite proiecte, prin luarea de măsuri ecologice. Cu toate acestea, există un cadru strategic în toate politicile europene. Sunt stabilite anumite priorități, ceea ce pot să facă diferitele fonduri. Apoi mai există contracte de parteneriat între statele membre și Comisia Europeană pentru, dez, pentru planurile de dezvoltare rurală, dar și pentru alte fonduri în care se aleg prioritățile. Apoi mai există și revizuirea ale performanței, există parteneriatul european pentru inovație, cel pentru durabilitate și agricultură, mai intră aici um, ecocondiționalitatea. Deci domeniul este unul foarte complex. În ceea ce privește tehnologia privind dejecțiile lichide, s-au pus mai multe întrebări și anume care e potențialul acestui tip de acidificare pentru a reduce gazele cu efect de seră, cum se poate folosi această tehnologie în diferitele uh, locuri geografice și care eficiența acestea din punct de vedere a costului. Înțelegem că această parte a proiectului, a proiectului este de fapt un studiu de caz. Cât ar costa să punem în aplicare tehnologiile despre care vorbeam în Uniunea Europeană? Este posibil sau mergem mult prea departe? care sunt diferitele sisteme din agricultură. Apoi, ce altfel de sinergii și schimburi pot exista cu alte obiective? Tehnologia are un anumit uh, potențial pentru a reduce, de exemplu, emisiile de oxid în azot, s-ar aduce niște beneficii asupra gestiunii îngrășămintelor naturale și de asemenea îngrășămintele ar fi mai eficiente. Acest lucru se face pentru un moment în țările de jos și în Danemarca. Mai existau niște detalii, dar cred că timpul meu a expirat și astfel am ajuns la sfârșitul prezentării. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare să răspund la întrebările dumneavoastră. Mulțumim foarte mult! Aveți întrebări sau observații? Vă rog, domnule Alen, aveți cuvântul. Sunt Tony Ellen de la Universitatea din Londra. Mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestui eveniment. Însă e ceva ce mă deranjează. Nu s-a menționat sau abia la sfârșit au fost menționați fermierii atunci când vorbeați despre dejecțiile lichide. Fermierii sunt cei care gestionează apa. Ei gestionează 90% din apa pe care o folosim. Dar fermierii nu sunt în sală, nu se află nu sunt o prioritate astăzi, nu sunt alături de noi. Nu ați menționat uh, politicile care duc la un preț scăzut al alimentelor, toate acele lucruri care îi afectează mult pe fermieri. N-ați vorbit despre apa ecologică, e vorba de altfel de apă decât cea pentru irigații, nu ați vorbit despre politicile de comerț și așa mai departe. Apa este un subiect foarte important. De ce nu o valorificăm? De ce nu există reguli în acest sens? Sunt foarte nemulțumit. Mai are cineva vreo observație? Vă rog. Domnule, prezentați-vă. Bună, mă numesc Isaac, lucrez pentru STOA. În ceea ce privește schimbările climatice, energiile regenerabile, gestiunea apelor și așa mai departe, îmi pun următoarea întrebare. Știți că există un nou studiu STOA care ține cont de aceste aspecte. Dacă nu îl cunoașteți, atunci vă rog să-l analizați și probabil puteți prelua elemente și le puteți dezvolta mai bine în studiul dumneavoastră. Mulțumim foarte mult! Aveți cuvântul? Mă numesc Dignel, fac parte din, de la Institutul de Cercetare Flamand. Întrebarea mea are legătură cu observațiile făcute de domnul de mai în față. O primă observație. Cred că ați scăpat o șansă. Ați luat în considerare doar opțiuni alternative, bune practici, care sunt disponibile în Uniunea Europeană. Însă mai există foarte multe alte țări în lume și mă gândesc în special la Chile sau la Peru, unde și acolo există o problemă cu resursele. Dar acolo există soluții în ceea ce privește gestionarea irigațiilor și acolo există niște sisteme foarte bine dezvoltate s-a venit cu soluții bune la problemele pentru irigație, la gestionarea organiz- organizării. Ar fi foarte interesant, dar nu s-au luat în considerare aceste detalii în nicio parte a studiului dumneavoastră. Cam asta am avut de spus. Mulțumim foarte mult, aveți cuvântul. Profesor Lenson. Nu știu, mă simt foarte incomod. Aceste prezentări pe care le auzim par să nu aibă nicio legătură între ele. Nu se menționează prioritățile cele mai importante, nu se face legătura cu societatea. Nu există această legătură. Aș, aș face o sugestie. În loc să organizați un atelier în ceea ce privește gestionarea durabilă a resurselor naturale, de ce nu să creați un atelier în ceea ce privește gestionarea durabilă a societății și calitatea vieții? Aici s-ar include apa, s-ar include dimensiunea economică, cea energetică, adică toate temele care sunt incluse și în programele ONU în acest sens. Mulțumesc! Aveți alte observații? Sunt de acord cu domnul profesor Allen. Sunt de acord în totalitate. Ca responsabil pentru acest proiect, nici eu nu sunt mulțumit. Nu sunt mulțumit deloc de stadiul în care se află proiectul. Ca persoană responsabilă, propun să ștergem tema întâi și cea de-a patra temă. În ceea ce privește cercetările științifice în acest domeniu, ei bine, acestea nu sunt necesare pentru noi, pentru membrii Parlamentului European. Da, e important, poate să fie important din punct de vedere științific, însă nu e important pentru membrii Parlamentului European. Pentru europarlamentari, nu acest lucru e important. E nevoie de aceste cercetări pentru a putea să ne pregătim procesul decizional. Vă rog să vă concentrați pe cel mai important program. Eu cred că aria aleasă este mult prea extinsă. Vă rog să ștergeți aceste discursuri generale în ceea ce privește schimbările climatice. Există destule studii în acest sens. Vă rog să vă concentrați pe gestiunea apei și a solului să vă concentrați pe diferitele aspecte în ceea ce privește gestiunea apei și a solului. Sunt de acord că trebuie să luăm acele soluții bune din țări terțe, nu doar din Israel. Vă rog să vă concentrați pe, în acest studiu pe gestiunea apei și a solului. Pe mine nu mă interesează cadrul general al pacului. Nu e nimic nou pentru mine și nu e nimic nou nici pentru membrii Comisiei pentru Agricultură. Pentru membrii Comisiei de Agricultură ar fi foarte interesant să găsească în acest studiu un capitol care să conțină o analiză a eficienței măsurilor prezente din domeniul agricol în ceea ce privește protecția mediului. Ar trebui să existe acest capitol, să se concentreze pe gestionarea apei și pe gestionarea solului. De aceea le prezint domnului Gherfi și secretariatului, le propun ceea ce am spus. Vom vedea un proiect un proiect de document. Să ștergem din acestea toate temele care nu sunt necesare. În plus, ar trebui să integrăm aceste observații pe care le-am auzit. Domnule profesor Allen, am auzit remarca dumneavoastră în ceea ce privește experiența din statele terțe. E un uh, aspect foarte important. Ar trebui să ne concentrăm și să ne axăm mult mai mult și țin acum să repet pe următorul aspect – care ar putea să fie instrumentele financiare care ar putea să stimuleze o gestionare mai eficientă a apei în agricultură. E foarte important să știm care sunt cele mai eficiente opțiuni tehnologice. E deosebit de important. Apoi, ce fel de măsuri de mediu și de agricultură pot fi luate sub cadrul noii politici PAC, astfel încât să ne concentrăm pe gestionarea apei și gestionarea solului. Am menționat deja câte ceva despre prețul apei, care e impactul prețului apei în agricultură. Domnule profesor Ellen, sunt de acord cu dumneavoastră în totalitate. Trebuie să vedem ce fac fermierii, cum putem să îi încurajăm, cum să aibă loc un transfer al cunoștințelor. E foarte important, pentru că acesta este unul din obiectivele noi PAC, și anume inovație și transfer de cunoștințe, un nou sistem european de consiliere pentru fermieri, pentru cele mai bune practici, pentru cele mai bune soluții. Îi rog pe colegii mei însă nu acopere o arie atât de extinsă. E ca și cum am vorbit de enciclopedia britanică sau la rus. Nu, avem nevoie de o analiză mai restrânsă. Temele alese sunt mult prea extinse. Vă rog, trebuie să faceți niște analize a celor subiecte care nu sunt studiate suficient de bine și care sunt importante pentru noi, pentru Parlament, pentru membrii Parlamentului European. Vă rog, răspundeți la întrebări. And for questions. Um... Mulțumesc pentru comentarii și pentru întrebările adresate. Mm, mă simt foarte bine să, fă, să fiu criticată în fața atâtora oameni, trebuie să fiu sinceră. Cred că trebuie să avem o discuție bilaterală cu membrii Comitetului STOA în ceea ce privește conținutul acestui proiect. Am înțeles că temele pe care le-am examinat noi Ceea ce de fapt ni s-a cerut să facem, ei bine, se pare că acum trebuie să regândim puțin proiectul. Bineînțeles că vom analiza această propunere. În același timp, În același timp e puțin dificil să începem un proiect fără a stabili întâi contextul. Înțeleg că poate părea superflu să vorbim despre să vorbim în linii generale despre politica privind apa ca parte a politicii agricole. Însă, în același timp, se pare că comunicarea nu a fost destul de bună, adică nu putem începe de la mijloc cu acest raport. Nu putem să începem să analizăm diferitele măsuri care ar fi fost alese ad hoc. Așa că trebuie să uh, vedem puțin care este contextul. Vom vedea cum putem să restructurăm acest proiect astfel încât să mulțumească pe toată lumea. Vă mulțumim foarte mult, stimați colegi, vă mulțumesc că ați venit cred că, într-adevăr, era stadiul adecvat al studiului. Este încă la început. și avem ocazia de a lua în considerație aceste observații. Prezentarea dumneavoastră mi-a dovedit că veți putea într-adevăr să faceți acest lucru, însă ar trebui să vă concentrați în acest caz pe acele elemente care au fost subliniate în discuția de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Vă mulțumesc pentru participare. Peste câteva minute vom continua activitatea noastră. Domnul Malcolm Harbour va prelua președinția ședinței.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 Uh, ladies and gentlemen, I think we should make a, a uh, start for... Uh... Domnilor și domnilor, cred că ar trebui să începem ultima parte a ceea ce a fost o zi deosebit de interesantă. I-aș invita pe vorbitor să mi se alăture. Avem întâi un mesaj video, îl puteți vedea și de aici, de la prezidiu, așa că vă rog să poftiți. can see a busier message coming up, but... Aș dori înainte de mesaj video să vă urez bun venit la ultima sesiune a acestei după amieze pe tema gestionului durabil a resurselor naturale. Îmi face o plăcere deosebită să salut prezența aici domnului profesorului Anthony Allen, profesor emeritus de la Colegiul Regal din Londra și domnia sa a primit importantul premiu pentru al apei de la Stockholm și Peter Wildre, directorul Institutului pentru Studii Avansate cu privire la durabilitate, durabilitate de la Universitatea Tehnică din München și domnia sa a primit același premiu la Stockholm în 2003. Vedeți că avem un model repetitiv aici, însă e vorba la unul de experți în acest domeniu. Și Matis Wackernagel, sunteți aici, fondatorul și directorul executiv al Global Footprint Network. Eu am primit o uh, carte deosebit de interesantă pe care ne va prezenta domnia sa mai târziu astăzi, însă acest Global Footprint Network lucrează la nivelul întregii planete cu ONG-uri, cu firme și cu autorități guvernamentale și cu municipalități și comunități, examinând amprenta de carbon a acestora și modul în care ar trebui să-și ajusteze politicile în consecință. Este un factor de influențare a deciziilor politice în ultima instanță. O să începem cu un experiment, pentru că la urma urmelor noi testăm frontierele tehnologiei. Acum doi ani am avut o legătură video cu Jeffrey Sachs din Statele Unite. Astăzi avem plăcerea deosebită de a vorbi cu domnul profesor Harry Croteau, care inițial a lucrat la Universitatea din Sussex, în Regat Unit, a câștigat uh, premiul Nobel pentru chimie în 1996, nu 66 se corectează președintele. Domnia sa a făcut o deosebire, o, o descoperire deosebit de importantă în chimie și acum ne va prezenta un alt proiect al domniei sale, după care, prin Skype, o să-l contactăm la locuința domnișoară din Florida și va putea să ne răspundă la întrebări. Avem niște hârtiuțe pe care puteți să notați întrebările respective. Dacă vă mai vine vreo idee pe durata prezentării domniei sale, aș dori să mi-o trimiteți ca eu să i le pot citi în momentul în care îl contactăm prin Skype. Asta ca să ținem lucrurile în mișcare. Nu vrem să irosim timpul conexiunii Skype. Putem uh, da drumul la înregistrare până atunci? Urmează, deci, să vedem uh, materialul preînregistrat cu prezentarea profesorului Sir Harry Croteau. Sustenabilitatea este principala problemă cu care ne confruntăm astăzi. De fapt, este o chestiune de educație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 on the sustainability of the, of the planet. And we need to change that attitude very carefully, and make people aware of just what problems we're facing in the future. In fact, um, I think... Să schimbăm această atitudine, să-i facem pe oameni să înțeleagă ce așteaptă. Cum, cum ajunge iaurtul la magazin? Vine cu camionul, cu trenul. Sunt chestiuni serioase și vor avea un impact economic în același timp să fac doar o excepție pentru mozzarella di bufala, pentru că asta se face numai în Italia, trebuie adusă de acolo. Salvarea planetei, asta încercăm să facem. a global educational issue. There needs to be a new attitude of children, a reverence for not just the rainforests and trees,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 I should be well out of here when the shit hits the fan. Round of applause. Well, with any luck um, and Skype willing. Cu puțin noroc și cu voia Skype-ului, uh, o să-i putem pune câteva întrebări lui Sir Harry Croteau în legătură cu cele văzute. Harry, ești acolo. Sună telefonul. This is me. Good.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 Sper că am beneficiat cu toții de pe urma acestui schimb de informații și ar fi o idee interesantă să invităm mai mulți câștigători premiului Nobel să ne contacteze folosind această tehnologie teleconferinței. Eventual am să pun ceva în acest sens pe site-ul meu web. Văd și Moria McGuinness, uh, văd și pe Moria McGuinness care e aici, ar putea să aibă și o idee similară. Aveți ceva în genul ăsta? O prezentare McGuinness? Înainte de a trece la următorul vorbitor, aș dori să vă spun că avem doi membri ai Parlamentului elvețian aici cu noi, doamna Bansinger și doamna Ricklin, sau domnul Ricklin. Ne face plăcere că ați reușit să fiți astăzi alături de noi. Vă văd acolo în sală. Sunteți departe, însă sunteți bine înainte dacă doriți să participați la discuțiile ce vor urma. Am să dăm uh, cuvântul oaspetelui nostru, deci din studio era să spun. Știți ce vreau să spun. Mai avem trei vorbitori încă, despre doi ați auzit deja. În primul rând am să dau cuvântul uh, domnului profesor Anthony Allen, profesor emeritus la Colegiul Regal din Londra, și titlul prezentării domniei sale este comunicare aspectelor fundamentale privind uh, resursele naturale și provocarea reprezentată de ignoranță. O ignoranță pentru noi, dar ne-ați arătat că aveți oarecare simpatie pentru politicieni, așa că așteptăm cu nerăbdare să aflăm ce aveți să ne spuneți. Vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să-mi cer scuze că intervenția mea la sfârșitul sesiunii anterioare a fost atât de tranșantă și de critică vreau să am o abordare constructivă. Însă am fost dezamăgit de faptul că s-a confirmat încă o dată că există un nivel redus al înțelegerii problemelor resurselor naturale și a modului în care acestea pot fi administrate. Îmi plac politicienii. Cred că politicienii au fost inventați pentru a face față incertitudinilor dacă n-am avea politicieni, ar trebui să găsim pe cineva să facă această treabă. Trebuie ca politicienii să rezolve problemele incertitudinii. Oamenii de știință pot oferi informații cu privire la aspectele fundamentale și la asta am să vă refer și eu. Nu o să mă bazez în prezentarea mea pe, pe planșele PowerPoint, pentru că oricum nu prea ajută, e prea mic scris oricum. Așa că Sper să vă ofer niște informații folositoare și noi. Prezentarea mea PowerPoint începea cu un comentariu, un comentariu a unei persoane pe care am respectat-o foarte mult, Peter Draco, care era un guru în uh, business studies, în, în economie în Statele Unite. Și el a spus că e mai bine să faci uh, ceea ce trebuie, dar nu foarte bine, decât să faci ce nu trebuie, într-un mod excepțional. Și dacă rețineți doar acest aforism, veți fi câștigat deja ceva. Sticle de plastic par să fie un lucru rău făcut foarte bine. Sunt o soluție, dar o soluție care creează mai multe probleme. Și chiar și mașinile pe care le, le conducem rezolvă o problemă, dar afectează mediul în mod negativ. Deci dacă ar fi să ne uităm la ce ar putea fi o că o, dacă înțelegem că o soluție de multe ori se dovedește a fi o problemă, e bine, în cazul apei, aceeași situație este și atunci când vorbim de irigații. Când vrei să faci irigații, totdeauna rămâi fără apă la un moment dat. Asta pentru că duci apă într-o zonă lipsită de apă. Rezerva de apă nu e nelimitată, evident. Și odată ce ai demarat o astfel de abordare, ești prins într-un cerc vicios. Și la asta mă refeream și înainte. Ajungi într-o situație politică fără rezultat. Îi lași pe politicieni și pe țăranii care au beneficiat de această apă și situația devine, devine deosebit de problematică pentru mediu. Fermierii bogați reușesc să-și impună punctul de vedere și solicită continuarea locațiilor de apă, iar cei săraci dispar dacă le tai uh, conducta cu apă. Apa este interesantă și tema mea se referă la gestionarea ignoranței. este într-adevăr o provocare gestionarea acestei ignoranțe. Aveți senzația că faceți acest lucru în fiecare zi, îmi închipui. În acest caz, ignoranța se referă la apa însăși. Apa este utilizată în principal la producția de alimente. Nu am prezentarea PowerPoint, Sunt uh, șapte afișe, avem doar unul dintre ele reprezintă componenta de apă folosită pentru industrie. E importantă, e plătită de oameni la un moment dat. E o apă sigur de utilizat. Însă celelalte șase componente intră în producția de alimente, fie în țara proprie, fie în alte țări din care importăm alimente. Prin aceste importuri ne rezolvăm practic problema lipsei de apă și alimente. Eu am inventat uh, conceptul de apă încorporată, însă conceptul n-a avut succes. Când am schimbat numele în apă virtuală, a avut un succes imens. Asta era acum 20 de ani și atunci am prezis că ideea acestei ape virtuale cam în 25 de ani se va încetățeni. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit acest concept, însă acum dacă mergi la o întâlnire pe tema apei, unde se discută problema apei, se pomenește și ideea de apă virtuală. Este o idee minunată pentru că explică de ce lumea este sigură din punct de vedere a resurselor de apă, de ce? În, în ciuda faptului că foarte multe țări se confruntă cu un deficit de apă, pentru că dar acestea importă alimente. 160 din 210 au probleme. Apa nu contează. Singapore, Singapore nu are decât jumătate din volumul de apă din prima, de pe prima planșă. Importă tot restul și importă și apa prin alimente. Și asta nu e nicio problemă pentru ei, lipsa de apă. Pentru că dacă vrei să rezolvi problema lipsei de apă, nu rezolvi în sectorul apei, investești în resurse umane. Și asta a făcut Singapore. Singapore a avut un lider extraordinar de inspirat care a rezolvat uh, problemele minore și a lansat apoi un program asigurându-se că oamenii din Singapore sunt foarte bine educați și posedă un spirit antreprenorial. Educația în sine, fără nimic altceva, nu te duce foarte departe. Și mai este un alt mic lucru despre apă pe care nu știți. Dintre cele șase casete, două sunt cu apă albastră, apă pe care poți să o bei, o pompezi și dacă ești un economist, poți să-i pui un preț. Celelalte patru sunt cu apa verde, așa zisă, despre care nu vorbește nimeni. Însă în, în această, de această apă depinde siguranța noastră, E o resursă locală. Plouă și plantele cresc și economia se bazează pe această apă verde. Să lumea spune, nu fi așa de importantă ca și cea albastră, însă, acum 200 de ani, când Malthus se îngrijora în legătură cu viitorul și cu terminarea resurselor, în Europa de nord-vest aveam cam o tonă de, de grâu la hectar. În 1900 aveam 2 tone, în 1950 3 tone la hectar, ceea ce era bine. Și apoi am decis în Europa, în Statele Unite și în alte locuri să-i ajutăm, chiar să-i ajutăm pe fermieri, să-i încurajăm, informații științifice, stimulente, să-i protejăm de capriciile vremii și ale pieței și acum scoatem 10 tone la hectar. Oamenii nu știu nimic despre această apă verde, chiar și FAO abia a început să, să țină evidența ei. Deci folosind această apă verde am trecut de la o tonă la 10. Ce înseamnă siguranța apei? Din alimentele comercializate la nivel internațional, 80% se bazează pe apă verde, nu pe apă albastră the market and the farmer. Încă o dată, ignoranța. Am spus că dacă nu avem fermieri aici când discutăm despre apă, ne pierdem vremea. Agricultorii gestionează resursele de apă. Și ei, în ultime, beneficiază de informații științifice, pesticide și așa mai departe, însă răspunderea este a lor. Ei sunt operatori din sectorul privat și rămân în afaceri sau eșuează în funcție de modul în care acționează. Ei sunt și, de asemenea, același timp foarte vulnerabili. Capricile vremii pot duce până la sinucidere. Însă trebuie să schimbăm aceste păreri preconcepute și nu o facem încă și așa punem în pericol siguranța alimentară la nivel mondial. Rămânând la ignoranță, Majoritatea oamenilor nu-și dă seama că lanțul de aprovizionare cu alimente în care intră 90% din apă și majoritatea este în mâinile agricultorilor, companii ca Nestle, Pepsi, Coca-Cola, Unilever, da, pot îmbunătăți și ei puțin, cam 50% parametrii, însă apa e, apa e puțin uh, comparativ. Însă, nu, la, la agricultori, acolo e gestionarea apei. lanțul de aprovizionare cu alimente este în sectorul privat și dacă acest sector nu este prezent aici, asta înseamnă că noi implicăm în discuție pe cei care se ocupă, care produc aceste lucruri. Am, am discutat cu factor decizional din această industrie alimentară. Era un articol despre Davos, l-a prezentat la Davos și era vorba de crearea unor valori comune și, și directorul Unilever a spus că discursul a fost uh, absolut impresionant. Omul se pricepe la apă. Deci când, când cei din sectorul privat participă, e important. Eu sunt un sociodemocrat. Nu, nu sunt un admirator al forțelor de piață foarte mult. Însă trebuie să vezi ce se întâmplă pe piață dacă vrei să înțelegi dinamica apei. Mai era un lucru pe care doream să vi-l spun. Am, am discutat cu factori decizionali în firmele ABCD, nu știu dacă ați auzit de ele. Avem Bungie, Cargill și Dreyfus. Ei reprezintă cam 70% din volumul de alimente comercializate la nivel mondial. Și fac asta de 150 de ani. Au bănci și fonduri speculative și tot ce trebuie ca să-i sprijină. Experiența lor este fără egal. Doi dintre ei au s-au transformat în firme cotate la bursă. În paranteză fie zis, sprijin această știință activismului care comunică mult mai bine. Și ce am descoperit după două cine foarte lungi cu, cu Carl Hausman, care este unul dintre directorii organizației Bungie, a fost că el și-a asumat această răspundere socială a corporațiilor. În cazul Braziliei, de exemplu, în Brazilia, au politică națională de mediu și au făcut o alianță cu, cu guvernul și uh, agricultorii au uh, trebuit să facă ceea ce numim o alocație de 40%, să nu cultive 40% din teren. Și Banghi a ajutat guvernul să implementeze această politică. Un exemplu bun de parteneriat public-privat. Însă l-am întrebat, nu puteți face mai mult? Și el mi-a spus, uh, da, noi, noi păstrăm, menținem regulile și ne asigurăm că și ceilalți le, le respectă. Nu mi-am dat seama atunci uh, că el se referea la regulile de contabilitate. Și ne întoarcem la ignoranță. Deci piața alimentelor pare să fie o piață. Eficiență și prețuri menționate la, pă, păstrate la nivel redus, dar nu, nu e o piață. Pentru că nu ia în calcul volumul de apă care intră în producție. Nu pune preț pe apă. arhitectura acestei, acestor organizații este una deosebit de eficientă, spun la fel de eficientă ca Uniunea Europeană. Există în New York și Connecticut un, un, un, un Vatican, o comisie de contabilitate federală, care este Vaticanul acestei ierarhii. Sunt acolo contabili și avocați cu costume mult mai scumpe decât cele pe care le am eu, mai puternici, eficienți și ei pun valoare pe apă, ei, ei iau în considerație această valoare. Există apoi și mari, mari firme de contabilitate care nici ele nu știu care este valoarea apei. Dar încearcă să țină cont de părerea lor. Comunitatea aceasta este destul de specială. Noi nu putem să contestăm aceste reguli, dar dacă ne gândim la ce se întâmplă acum 200, 200 de ani, dacă am fi avut această discuție, ar fi trebuit să vorbim și despre sclavie, pentru că la vremea respectivă multe generații de uh, persoane aveau probleme cu principiile și uh, se entuziasmau dacă era vorba de schimbarea societății și a valorilor morale. Iar acum generația mea și cele de dinainte și poate următoarele vor avea o altă perioadă de 50 de ani, 70 de ani în care să se stabilească exact valoarea mediului. Nu se va face conform unor calcule măsurători, ci poate se vor folosi și acestea, dar în principal uh, se va face prin indicarea importanței acestor cantități folosite. Mesaja mea, mesajul meu ar fi să vă arăt câteva lucruri care, pe care trebuie să le luăm în seamă și pe care cei de până acum, cei care au avut uh, putere de decizie, nu le-au luat în considerare și asta din cauza ignoranței. Well, thank you very much, um, Mulțumim foarte mult, Anthony. Și cei care vin uh, de obicei aici, sigur, își aduc aminte de diversele conferințe în care ai participat. Mulțumim că ne-ai în, uh, ferit un pic de ignoranța noastră. Cu siguranță vom vrea să animăm uh, discuții, dar dacă aveți întrebări acum pentru domnul uh, Alan, doamna McGuinness. Mulțumesc. Dați-mi voie să... Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul pentru că nu... Pentru că aș vrea să vă felicit pentru faptul că ați menționat un lucru uh, referitor la Comisia pentru Agricultură și comentariile dumneavoastră despre respectarea fermierilor trebuie să meargă dincolo de pereții acestei săli uh, și acestui parlament, pentru că mi se pare că nu avem uh, acel respect necesar pentru oamenii care ne produc mâncarea și nu îi includem așa cum ar trebui în luarea deciziilor, iar politicile pe care le avem acum și e cumva o întrebare retorică. Um, această structură europeană este guvernată de auditori și de uh, mentalitatea bazată pe contabilitate. Aceasta nu ne ajută să ne uh, realizăm obiectivele în mod pozitiv, pentru că eu discut mereu cu fermierii și ei înțeleg uh, chestiunile de mediu, însă sunt supuși unor presiuni din partea pieților. Există o, uh, un decalaj foarte mare de, între ce am vorbit noi până acum și piața. Piețele în general și îmi pare rău că uh, Uh, că spuneți că ne va lua mm, încă foarte mult timp, 50-70 de ani, până să înțelegem valoarea chestiunilor de mediu, pentru că s-ar putea să nu avem atât uh, de mult timp, dar e nevoie într-adevăr de o gândire foarte deschisă la nivelul societății și discutarea prețului și a valorii uh, alimentelor este esențială și la fel și chestiunea terenurilor virtuale. Um, noi în Europa cheltuim folosim uh, suprafețe de dimensiunea Germanie pentru producția alimentară și cred că ar trebui ca o parte din această suprafață să fie cumva pusă deoparte și păstrată um, pentru uh, promovarea chestiunilor de mediu nu vreau să deviez, dar sunt încântată de faptul că ați prezentat aceste probleme și sper ca unii dintre cei prezenți acum să disemineze acest mesaj. Îmi pare rău că n-am putut să fiu astăzi prezentă toată ziua, dar cu siguranță voi citi ce s-a prezentat. Mulțumesc foarte mult! Trebuie spus că doar Franța, uh, uh, dintre țările europene, este exportator net de alimente, deci cu siguranță că avem uh, un interes legat de această situație globală. Acum, altcineva mai vrea să adreseze întrebări punctuale, da? Puteți să vă prezentați? Mă numesc de, de Reglen de la Fiton, din, uh, de la Institutul de Cercetări din Flandra. Nu m-am putut uh, abține să nu mă gândesc din nou la exemplul statului Chile în ceea ce privește gestiunea apelor. Uh, Uh, acolo unde uh, piața apelor, uh, apei a fost complet privatizată, drepturile de utilizare a apei au fost privatizate și acum putem observa că apa nu mai este disponibilă pentru scopuri de agricultură, ci pentru minerit, de exemplu pentru că merele nu aduc la fel de, multe, de mulți bani ca cuvrul, de exemplu. Și acum întrebarea este dacă este într-adevăr o soluție să aceea de a de a avea o economie uh, a apelor bazată pe mm, structura piețelor, oare asta ar ajuta uh, agricultura să aibă importanța pe care o merită? Din câte înțeleg că situația din Chile nu suntem experți în acest uh, domeniu, dar când uh, Chicago Voice în anii 70 au venit acolo, vrem să privatizăm aici domeniul, să dăm dreptul de utilizare a apei fermierilor și um, mineritului și Pinochet a făcut acest lucru și până la urmă a fost un haos în alocări. Până la urmă lucrurile s-au uh, rezolvat, dar deja supraalocările deja se loc. Um, în ceea ce privește um, prețurile apei pentru uz domestic și uz industrial, aici e vorba și de o chestiune politică. Prețuri uh, pentru apă, pentru pentru, pentru uz agricol trebuie să fie luat în considerare, iar acest lucru trebuie să țină cont de lanțul alimentar, de interesele din sector și asta duce, de fapt, la o povară mare pe care o poartă fermierii. Trebuie să se înțeleagă și contextul politic, e clar, dacă ești politician, uh, trebuie să înțelegi care este scenariul politic, uh, se poate face așa ceva, nu se poate, dar pentru a le acorda politicienilor um, um, loc de um, manevre, trebuie să se stabilească politici clare, pentru că altfel uh, nu poate să folosească deci, acele bazine din uh, apa din bazinele albastre, doar o parte din resursele pe care le-a dispoziție. Politicienii nu pot decât să aplice o uh, politică rațională de folosire a apei decât atunci când beneficiază de încrederea tuturor. Altfel, uh, nu pot să acționeze. Eu cred că politicienii înțeleg astfel de uh, calcule, cercetătorii din domeniul mediului nu prea. Dar este important uh, ca atunci când discutăm cu cercetătorii să le indicăm și importanța aspectelor politice. Alte întrebări? Da, mai avem o întrebare, ultima. Uh, my name is Jeff Trotter. Mă numesc Jeff Trotter și sunt uh, fost partener la una dintre cele patru companii pe care nu le-ați menționat, Ernst Young anume. Și um, cred că dacă ar trebui să uh, sar în apărare a foștilor mei uh, colegi atunci când vorbiți despre acele standarde uh, contabile și procese și mai departe, în acest moment uh, uh, există un, uh, o structură care se cheamă Consiliul de Raportare Internațională și care examinează modul în care ar putea să uh, reunească Uh, caracterul material al aspectelor nefinanciare ale companiilor și cum ar putea să le reunească într-un singur raport care să um, um, ofere informații nu atât financiare cât și nefinanciare. Și nu numai că le-a luat foarte mult uh, uh, să, să stabilească niște standarde financiare de raportare, Colegii mei nu puteau să promită că ceva se va întâmpla în uh, viitor apropiat, rezultate vor apăra, dar cu siguranță se întâmplă niște uh, procese de acest uh, fel care acoperă și aspecte legate de apă. Sunt, uh, vă sunt recunoscător că ați intervenit, respect uh, uh, sectorul privat și cele patru companii și pe cele pe care nu le-am menționat, e destul de, destul de să le menționez, cred că ar trebui, poate, nu știu, să fie încurajați uh, cei de partea aceasta uh, a uh, sălii că în domeniul dumneavoastră există o astfel de preocupare și un angajament constructiv. Mulțumim foarte mult pentru răspunsurile la întrebări. Eu o să avem uh, alte mm, uh, întrebări și răspunsuri și cu următorii uh, invitați. Următorul este domnul uh, Peter uh, Wilderel de la uh, Institutul pentru Studii Avansate privind durabilitatea la Universitatea Tehnică din uh, München. Uh, um, care a câștigat um, Stockholm Water Prize în 2003 și dumneavoastră ne va vorbi despre activitatea pe care a desfășurat-o dumneavoastră într-un alt uh, domeniu. Cred că dumneavoastră este de profesie inginer și va, ne va vorbi despre tehnologie și modul în care poate să fie ea folosită în gestiunea apelor. Mulțumesc, că, așa cum ați menționat, sunt inginer, um, de profesie inginer civil și uh, noi, inginerii, nu venim neapărat cu noi trebuie să venim cu soluții practice pentru uh, uh, soluții care trebuie să fie identificate și evaluate direct. În prezentarea mea, dacă s-ar putea să am și uh, prezentarea în PowerPoint, voi urmări secvențele, etapele, întâi identificarea problemelor așa cum le văd eu, care sunt oarecum diferite de uh, ce s-a menționat înainte și după aceea voi menționa câteva exemple uh, de soluții practice la acestea. Întrebarea este cum putem noi să stabilim um, un management uh, uh, sustenabil pentru uh, aprovizionarea cu apă și uh, servicii uh, de um, curățenie și igienizare. Mesajul meu principal ar fi în, ca în zonele sărace în apă să se uh, considere mm, apa reziduală nu ca o problemă urât-mirositoare, ci ca o resursă, o sursă de apă, de, nu, de substanțe nutritive și de căldură. Deci, în ceea ce privește aprovizionarea urbană cu apă și cu alimente, nu suntem noi ca ingineri atât de preocupați de creșterea rapidă a populației mondiale. Poate că e vorba de 7 miliarde sau 8 sau 9, cât ori fi, dar ce e mai, mai uh, alarmant pentru noi este um, că um, creșterea uh, creșterea densității uh, populației în zonele de coastă duce la, și la o creștere a zonelor urbane, ceea ce duce la următoarele consecințe. Faptul că cu cât mai mulți oameni locuiesc într-o zonă, cu atât mai mare densitatea acestora, și atunci uh, necesarul, uh, cererea de apă, de alimente, de energie, de terenuri este cu atât mai mare și atunci populația, creșterea populației locale este direct proporțională cu creșterea necesarului, a cererii și atunci uh, acest lucru duce la o creștere a poluării în zonele respective. Această creștere este amplificată de ceea ce numim noi uh, globalizarea stilului de viață occidental, un stil de viață care s-a dezvoltat în ultimele decenii în țările industrializate și care este adoptat acum și de restul lumii, și uh, problema principală este că acest uh, stil de viață este rezultatul uh, progreselor în știință și tehnologie și care duce la o creștere din ce în ce mai mare a complexității uh, în zonele uh, a vieții din zonele respective. Așadar, ce, cererea crește, însă capacitatea rezervoarelor și acviferelor locale rămâne aceeași, ba chiar descrește, uh, atât în calitate cât și în calitate, ca urmare a poluării și a supraexploatării. Uh, și sunt, uh, am avut un uh, Uh, un exemplu în Ungaria, unde supraexploatarea apelor a dus la um, pierderi masive de ape subterane. Și exemplul nu este singular. Acum, din cauza acestor uh, aspecte, este foarte greu să se poată um, um respecta cerințele populațiilor, fermierilor și așa mai departe în anumite regiuni. Și pentru că oamenii nu um, își văd nevoile acoperite, atunci devin nemulțumiți, iar economiile și societățile sunt destabilizate, lucru pe care putem să-l observăm în diverse părți ale lumii, prosperitatea și bunăstarea uh, sunt uh, um, mai jos decât așteptările și, cum vedem în anumite regiuni din Africa, oamenii încep să plece din uh, zonele lor uh, native și se duc în zone urbane sau traversează Mediterana ca să ajungă în Europa, sperând că vor găsi acolo o viață mai bună. Așadar, migrația este următorul proces care are loc. Oamenii se mută către alte zone și acolo în creșterea populației devine din ce în ce mai rapidă ceea ce um, duce din nou la um, creșterea um, cererii și a poluării și practic este un cerc vicios, un ciclu complet și pentru că nu se pot satisface nevoile uh, Uh, cu resursele lo uh, locale, atunci uh, se trece la exploatarea resurselor din locuri îndepărtate. Acest lucru l-a făcut Germania când a folosit apa din lacul Constans pentru a folosi um, apa respectivă în alte regiuni. La Beijing se, se folosește apă într un lac care, are, care este situat la 2300 de kilometri distanță. Astfel de uh, megaproiecte nu vor face decât, în primul rând, să distrugă funcția ecosistemelor în um, uh, situl de exploatare, lucru care s-a putut deja observa. Și ce înseamnă asta? înseamnă că populația în creștere um, are nevoie de um, terenuri din ce în ce mai um, vaste și asta în detrimentul <coughs> Dar ecosistemele sunt foarte importante pentru conservarea vieții pe pământ, uh, pentru că aceasta depinde de buna funcționare a ecosistemelor și ar trebui să luăm acest lucru în serios. Evident, ne confruntăm cu o dilemă și aici am folosit patru sfere pentru a vă face să înțelegeți că nu vorbim despre o problemă sau două probleme, ci despre uh, probleme complexe pe mai multe straturi, mai multe direcții. În primul rând, trebuie uh, rezolvată problema schimbărilor climatice mondiale, astfel încât ecosistemele să continue să funcționeze. Apoi, trebuie să uh, um, să folosim terenul astfel încât uh, sistemele, ecosisteme, ecosistemele să poată să funcționeze și asta în uh, concurență cu cererea de terenuri. Apoi trebuie să satisfacem nevoile de energie ale oamenilor, ale fermierilor și așa mai departe și trebuie să uh, menținem uh, economiile și societățile într-o situație uh, stabilă, pentru că instabilitatea derivă din lipsă, lipsă de locuri de muncă, de bani, de resurse și așa mai departe. Acestea aș putea spune că sunt cele patru mari probleme globale și ce e important e că trebuie să, să le rezolvăm în același timp. Not help if we solve just nu ne va ajuta cu nimic dacă rezolvăm doar uh, problema încălzirii globale sau dacă rezolvăm criza financiară cu care ne confruntăm astăzi. Oricum, tot ceea ce am construit se va dărâma. Trebuie să rezolvăm toate aceste probleme, toate acestea mega probleme și trebuie să le rezolvăm în același timp. Așa că avem nevoie de acțiune și avem nevoie de leadership. Avem nevoie de un organism uh, supranatural. Uh, am putea vorbi despre Comisia Europeană, despre un Consiliu de Securitate. Da, cred că ne confruntăm și cu o problemă de securitate, însă e destul de idealist să cerem o asemenea soluție. În orice caz, cred că apa joacă un rol important în întreaga ecuație trebuie să abordăm aceste probleme pornind de la apă. Cred că așa avem o șansă de a schimba ceva. Apa joacă un rol foarte important în ceea ce privește gestiunea resurselor și în ceea ce privește infrastructura. Așa că cadrul european, directiva, cred că e un instrument minunat în ceea ce privește gestionarea problemelor cu apa. Acest instrument este aplicat cu succes atât în Europa cât și în afara ei. Însă ce lipsește? ce lipsește atât în afara cât și în interiorul Europei. Ne lipsește o infrastructură potrivită pentru apă. Infrastructura municipală. Ce vedeți în această imagine? vedeți infrastructura pe care am moștenit-o de la inginerii romani. Acum 2000 de ani ei au venit cu această soluție. Apa se duce dintr-un punct, pe o mare distanță se, transformă într se transferă într-un oraș, în oraș este folosită, apoi colectată și trimisă undeva în exteriorul orașului. Dacă ne uităm îndreaproape, îndre îndeaproape la acest concept, putem să vedem că e un concept care nu e durabil. În ultimii 150 de ani am reușit să facem ceva pentru a actualiza sistemul, astfel încât am înlocuit acvaductele cu pompe, Dar și această metodă este una risipitoară. Ar fi o metodă bună dacă am avea suficientă apă. În orașul din care vine, eu, în München, avem destul apă, așa că acest sistem nu reprezintă o problemă. Însă nu la, nu la fel stau lucrurile în toată lumea. Mai ales dacă ne gândim la acele zone care se dezvoltă foarte repede și Londra ar fi un asemenea exemplu. În Londra există o mare problemă cu deficiența de apă. Aceasta este acum pe parcurs de a se dezvolta. Așa că trebuie să ne punem întrebarea care ar putea fi soluția și eu vă vorbesc din prisma unui inginer. Refolosirea apei. Aceasta ar fi o soluție. Trebuie să considerăm apa reziduală ca fiind o sursă, o sursă de nutrienți. Apa reziduală, dacă este purificată suficient, poate să devină apă proaspătă, apă dulce. Acesta este mesajul la care trebuie să ne gândim, la refolosirea apei, astfel încât apa să poată să fie economisită pe cât posibil în zonele urbane. E nevoie să se țină cont și de minimizarea costurilor pentru instalațiile de conducte și pentru instalare. Vorbim de cam 70% din costurile de investiții care pornesc de aici. E o metodă care poate fi implementată pe timp relativ scurt. Dacă ne dorim să facem acest lucru nu în tot orașul, ci în noile zone rezidențiale din orașe. Apa tratată poate fi folosită în diferite scopuri, în scopuri industriale, pentru producția industrială, așa cum avem un exemplu foarte bun în Singapore, poate fi folosită pentru irigarea din zonele preurbane, în agricultură, adică, și o mai putem folosi și pentru în parcuri, în grădini, acestea pot fi irigate cu apa refolosită, se poate folosi în gospodării și chiar și uh, pentru apa potabilă. În Singapore există din nou un exemplu în acest sens. Și acum, trei exemple. Unul în ceea ce privește uh, agricultura, cultivarea fără sol. Inginerii din diferite țări, în Statele Unite, în Canada, în Singapore, folosesc deja această metodă. Vedeți aici salată, cartofi, toate acestea pot fi crescute pe niște table perform- perforate, rădăcinile trec într-un container, iar din acel container este împrăștiată apă tratată, provenită din apa reziduală. Aceasta trebuie să fie conformă cu anumite standarde. Apa despre care vorbesc nu ajunge în contact cu frunzele care sunt apoi uh, ingerate. Pierderea de apă prin evaporare este evitată. Aceste alimente pot fi consumate la nivel local, așa că nu e nevoie de transport și răcire. Un al doilea exemplu acum unde pot să fie amplasate centralele de purificare a apei. Acestea pot fi plasate în niște clădiri mici, în apropiere de case, astfel încât ne asigurăm că distanța dintre centrele de purificare și gospodării este mică. Distanța spre consumator este și ea relativ mică, așa că, în acest caz, costurile pot fi menținute la un nivel minim în ceea ce privește infrastructura conductelor. Aceste detalii ar trebui să fie luate în considerație de către arhitecți. Și acum un al treilea exemplu, purificarea apei pentru duș, pentru folosire directă. Acum câțiva ani, împreună cu o companie, a trebuit să dezvoltăm un tip de duș pentru Airbus 380. Trebuia să se folosească doar 15 litri de apă, iar pasagerii trebuiau să poată să folosească dușul oricând, trebuiau să fie îndeplinite standardele de igienă. Cu ce fel de tehnologie a tratamentului am venit? Ceva relativ ușor. Pur și simplu puneam cam jumătate de lingurițe de carbon activ în instalația pe care am dezvoltat-o, astfel încât apa putea să fie tratată, iar apa rezultată era suficient de curată. Această tehnologie poate și este folosită în zborurile comerciale. Este, această tehnologie este folosită și în spălătorii. În această imagine observați o clădire care este acum în construcție în Londra, în zona în care se vor desfășura Jocurile Olimpice. În această clădire, ideile, conceptele, tehnologiile, implementarea au ca bază folosirea decentralizată a apei. De asemenea, vorbim și despre o generare descentralizată a energiei, o infrastructură pentru e-mobilitate, e-mobilitate în orașe și așa mai departe. Acestea vor fi transpuse în măsuri. Totul este deschis pentru diferiții participanți. Acest centru descentralizat ocupă deja un loc important pe piață. Când sugerăm asemenea concepte descentralizate, oamenii reacționează. De cele mai multe ori reacționează cu scepticism. Întrebarea e cum putem controla performanța acestor mici centrale de tratare a apei în uh, zona urbană. Ați spune că e imposibil, însă nu e adevărat. Decentralizarea e un lucru. Controlul, gestionarea și operarea lor e altceva. Însă astăzi, controlul la distanță este bine dezvoltat. Există tehnolo- tehnologiile pentru telefoanele mobile, nu ar funcționa dacă nu ar exista acest control la distanță ca asemenea sisteme să funcționeze, tot ceea ce trebuie să facem este să instalăm senzori. Să instalăm niște senzori care ne dau informații despre performanța diferitelor unități descentralizate ale unei centrale. Apoi aceste informații trebuie transmise fie prin fir, fie fără fir spre o centrală de monitorizare, o stație de monitorizare, unde datele sunt introduse într-un calculator, iar acest uh, calculator convertește datele într-un format care să poată fi ușor de înțeles. Iar apoi, dacă ceva nu funcționează cum trebuie, se trimite un mesaj astfel încât să se poată reacționa la situația evită. Pe scurt, avem patru provocări globale cărora trebuie să le facem față. Ne-am dat seama că trebuie să răspundem simultan la toate aceste patru provocări. Implementarea unor metode inteligente pentru gestionarea resurselor de apă în zonele urbane pare să fie nu singurul, dar un pas important pentru soluția globală. E nevoie de soluții inteligente în ceea ce privește aprovizionarea cu apă, însă înainte trebuie să acceptăm că apa reziduală e o potențială sursă de apă. Dacă acceptăm această paradigmă, atunci trebuie să ținem cont și de aspectul următor. Trebuie folosită, refolosită apa urbană. Există deja diferite exemple în acest sens. Apoi trebuie să ținem cont și de descentralizarea tratamentului apei în sistemele existente. Dacă apa urbană este refolosită, dacă această opțiune este tratată așa cum se cuvine, atunci va fi absolut necesar să îi implicăm pe toți actorii pe actorii implicați în planificare și cei în implementare și asta dintr-un stadiu incipient. Trebuie să ținem cont și de utilizatorii finali. Ei trebuie să accepte inovația pentru că dacă nu, lucrurile nu vor funcționa. Ca să ajungem aici, e neapărat nevoie de un transfer de cunoștințe. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Mulțumim foarte mult, domnule profesor, pentru această prezentare foarte interesantă. Ca inginer mi s-a părut și foarte practică prezentarea dumneavoastră. Am regăsit multe dintre lucrurile pe care le-am discutat deja aici și în perspectiva 2020, foarte multe din chestiunile atinse de dumneavoastră vor reveni. Avem uh, timp pentru niște întrebări specifice pentru domnul profesor Wilderer. Dorește cineva să-i adreseze o întrebare dumnealui sau este foarte clar ceea ce s-a exprimat? Domnul Rubi are cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. La acest sfârșit de săptămână am fost în Arabia Saudită. Acolo ei se gândesc să construiască niște centrale pentru desalinizare pe bază de celule fotovoltaice. Însă va crește problema asigurării cu apă. Cum ar trebui ei să reacționeze la această problemă? Și eu am fost în Arabia Saudită, nu ieri, însă acum câteva luni. Am discutat cu guvernul acest aspect. Ei nu știu ce să facă în acest sens. Au destulă de energie, desalinizează apa, o folosesc odată și apoi aceasta se pierde. Folosesc sume foarte mari de bani. Pot să fac acest lucru astăzi, dar nu e un exemplu pe care ar trebui să îl urmăm. E ceva ce nu e deloc durabil. Domnule profesor, aveți cuvântul? M-a interesat foarte mult în discuția dumneavoastră potențialul pe care l-au zonele urbane, astfel încât să venim cu soluții pentru apă. Acestea sunt toți zonele care ne pot ajuta în ceea ce privește o folosire mai eficientă a energiei. Și intervine în joc și reciclarea. Dacă există materiale colectate într-o zonă geografică mică, atunci șansele sunt mult mai mari ca acestea să fie recuperate decât dacă acestea sunt împrăștiate în întreaga zonă. Ce deci există niște legături de care ne putem folosi. Mai are cineva vreo întrebare? Da, încă două întrebări, domnule. Mulțumesc foarte mult. Am ascultat despre apă albastră, apă verde, probabil că există și apă gri, dar nu s-a vorbit despre apa de ploaie. Continuând comentariile domnului profesor în, zonă cu, în legătură cu zonele urbane, aici poate să fie colectată apa de pe urma ploilor și ne putem folosi de ea. Simon Walsh, Essex Colectarea apei de ploaie e o tehnologie veche, una care se folosește foarte mult. Colectarea apei de ploaie poate fi regăsită pe întregul glob în acest moment. Însă trebuie să fim atenți atunci când colectăm apa de ploaie așa cum cade aceasta. Dacă o colectăm după ce a atins suprafața acoperișurilor, atunci aceasta e deja contaminată și ea trebuie curățată înainte de folosire. Ar trebui să fim conștienți de acest aspect. Tehnologia deja există. În München am dezvoltat o tehnologie relativ simplă, astfel încât să uh, astfel încât să eliminăm substanțele poluante din apa rezultată în urma precipitațiilor. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse de domnul profesor. Trebuie să rezolvăm toate problemele în același timp. E deosebit de important. Acest lucru înseamnă că trebuie să crească și implicarea oamenilor în diferitele discipline. Adică educația de astăzi trebuie să fie una interdisciplinară. Și mă întorc la primul meu comentariu. Putem noi să integrăm? Cred că nu. Nu cu sistemul edu- educațional așa cum arată el în prezent. Um, presentation. Am învățat din prezentarea anterioară că trebuie să dăm informații instructorilor profesorilor și să le spunem acestora să învețe pe copii, pentru ca mai apoi copiii să învețe pe părinți. Am avut o experiență foarte bun, bună în acest sens când a fost vorba de gestionarea deșeurilor solide. Însă a transmite cunoștințe un lucru, a le integra e cu totul altceva. E, cunoștințele sunt cunoștințe. Trebuie ca instructorii să beneficieze de spectrul complet de informații și atunci lucrurile vor funcționa. Sunt foarte optimist din acest punct de vedere. Este o chestiune la, probabil, la care probabil o să putem reveni și mai târziu. Am să-i dau acum cuvântul domnului dr. Vahanar. Domnia sa ne va vorbi despre niște lucruri deosebit interesante pe care le face în cadrul rețelei Global Footprint. Titlul prezentării domniei sale este constrângerile privind biocapacitatea în noua eră, să măsurăm de câtă natură mai beneficiem. Și, într-adevăr, să vedem ce mai avem și cât mai avem de folosit. Vine să completeze prezentările anterioare. Aveți și o prezentare PowerPoint? Vă rog să porniți. Vă mulțumesc pentru sprijinul tehnic acordat. Malcolm, îți mulțumesc foarte mult pentru prezentarea pe care mi-ai făcut-o. Îmi face o plăcere deosebită să vă văd aici, la sfârșitul unei zile deosebit de lungi și că încă oamenii mai au puterea să zâmbească, unii cel puțin. Mă gândeam cum să traduc uh, acest uh, titlu și să-l reduc oarecum, să-l fac mai, uh, mai direct. M-am gândit la primăvara arabă și la căderea greacă. Însă nu știu dacă ar fi o idee bună să menționez ca atare aici. Ideea ar fi să vedem în ce măsură criza europeană cu care ne confruntăm acum este legată de criza resurselor. E vorba de fenomene diferite sau există o interrelație? Tocmai m-am întors din Columbia, unde am avut o întâlnire cu doi din cei cinci directori ai băncii centrale unul dintre ei mi-a spus un lucru care m-a surprins. Mi-a spus, noi, la Banca Centrală, noi ținem inflația în frâu. Însă, inflația este stimulată acum de costurile alimentelor și energie, așa că politicile monetare nu mai funcționează. Trebuie să ne îndreptăm în altă direcție. Asta m-a surprins ca un, un bancher să-mi spună că există această relație între lipsa de resurse și funcționarea economiei. Și la acest lucru aș dori să mă refer. Eu și eu sunt inginer de formație, însă ingineria este interesantă din următorul motiv. Ne uităm la principii esențiale, principii care influențează modul în care funcționează mașinăriile. Cu mașinăriile e ușor, sunt doar câteva principii tutelare. Când te uiți la societate, lucrurile se complică și trebuie să vedem care sunt principiile esențiale pe care vrem să le evidențiem. Așa cum se modifică conținutul, tot așa se modifică și principiile. Și cred că dacă înțelegem aceste principii mai bine, o să putem găsi mai bine oportunități și vom evita mai bine riscurile. Această prezentare nu este una optimistă sau pesimistă, nu e vorba de așa ceva, e vorba de un inginer care construiește un pod și când îi spune arhitectului, cred că lipsesc două grinzi, nimeni nu întreabă ești optimist sau pesimist, ci spun, da, hai să mai punem două grinzi atunci. Tot așa și cu ideea de sustenabilitate. De ce e nevoie pentru ca economiile noastre să funcționeze așa cum trebuie? Ce vreau să zic prin această nouă eră a constrângerilor în materie de resurse? O să spun într-o clipă, însă Esențialmente ne uităm la comunitatea fermierilor, nu sunt fermier, dar am crescut la o fermă, am petrecut mult timp la o fermă. Eu m-am născut în 1962. În 1961, majoritatea țărilor aveau mai multă biocapacitate, cele cu verde, decât era de nevoie pentru consumul intern. Se văd lipsurile doar în Europa, India puțin în Japonia. Însă, aveau de unde să cumpere. Pe durata vieții mele, situația s-a schimbat în mod dramatic. Să ne uităm acum la biocapacitate în raport cu amprenta globală. Vedem că majoritatea populației trăiește în țări în care consumul de resurse nu poate să fie compensat de creșterea naturală. Biocapacitatea este capacitatea regenerativă a planetei noastre și avem acest raport de 1,5. Viața are nevoie de spațiu, suprafețele se măsoară de spațiu, se măsoară în hectare, hectare globale, ajustăm acest, aceste suprafețe în materie de ecologie, un hectar productiv reprezintă mai mult decât practic un hectar. I-am spus acest lucru bancherul din Columbia și l a fost de acord cu mine. Hectarul a spus, va fi moneda secolului 21. E singura monedă care mai are un substrat în realitate, o bază în realitate. Deci cum știm cât de mult folosim și, și cât de mult avem la dispoziție? Am să vă, sper să vă las cu niște instrumente care să vă permită cum să puteți aplica acest lucru în activitatea dumneavoastră. Aceasta e o reprezentare a guvernului uh, uh, neozelandez, nu știu ce îi fascinează Arnold Schwarzenegger, dar ne arată că concurăm într-adevăr pentru spațiu, da, cresc cartofi în, pe, pe un anumit teren, nu pot să-mi construiesc o casă acolo. Există o concurență în materie de utilizare. Pot să pun, în schimb, cartofii pe casă și îmi reduc amprenta. Avem două servicii pe aceeași suprafață, însă dacă fac invers, casa peste cartof nu funcționează. Deci cât avem la dispoziție, asta e biocapacitatea, cât de mult utilizăm, asta e amprenta. Fel de contabilitate aici, trebuie să știm cât câștigăm și cât cheltuim, cât datorăm și cât ni se datorează. Acestea sunt cele două componente, amprenta ecologică, ce luăm de la natură și biocapacitatea, cât de mult avem. Însă ecuația de bază este simplă. Asta e tot secretul din spatele abordării noastre. Spunem, dacă crești roșii, știi cât teren folosești, știi care a fost productivitatea pe suprafață de teren. Și atunci facem un truc matematic. Inversăm cei doi factori și avem formula pentru spațiu. Câte roșii consumi în fiecare an, care e producția de tomate și asta spune, de, de, de roșii și asta spune de cât spațiu ai nevoie ca să crești roșii, cartofi, produse de origine animală și așa mai departe, fixare de carbon, lucrurile care concurează pentru spațiu traducem această suprafață într-o unitate comună, hectare globale, ca nou standard, pentru a putea compara situația la nivelul întregii planete, putem compara Uniunea Europeană, Europa cu Statele Unite și Japonia și mai departe. Să vedem una din țările mele preferate, o țară minunată dacă vrei să o vizitezi. Se spune că 70% din cultura mondială vine de acolo, nu știu dacă e adevărat, dar o cifră remarcabilă. Vedeți, când m-am născut eu, Italia folosea cam 1,5 hectare globale pe, pe cap de locuitor, acum a crescut. Dar cum se poate? Că o, o duc bine. Diferența vine din comerț, se pot obține lucruri din altă parte și Italia s-a discutat foarte bine, pentru că resursele, resursele s-au ieftinit în ultimul secol. Deci, pe măsură ce nevoia de resurse a crescut, costurile n-au făcut același lucru. Dar fizic folosesc mai mult decât au. Vedeți cum crește cu albastru consumul de carbon, emisiile, și o componentă semnificativă pentru alimente în stratele superioare: pește, pășuni și teren agricol propriu-zis. Dacă ne uităm la prețurile bunurilor de consum, indicele băncii mondiale, vedem că Până în 2010 prețurile au scăzut, prețurile la energie, la alimente, au scăzut mai repede decât a crescut deficitul italian. Însă acum situația s-a schimbat. Dacă multiplicăm deficitul italian cu rata prețurilor, ajungem la, inițial la nimic, acum vedem situația prețurilor. Haideți să vedem mai de aproape. În graficul de sus, vedeți care ar fi costurile pentru, care au fost costurile pentru Italia, ca să cumpere bunurile de care nu pentru a acoperi deficitul, și trebuiau să plătească atât de mult ca să-și aducă din afară lucrurile pe care nu le aveau. PIB-ul intern a crescut. În anii 90 costurile erau joase și au putut să crească cam cu 25%. Dintr-o dată aceste prețuri au crescut cu 25%. Deci, acum, acum prețurile urcă mai sus decât uh, crește nevoia în Italia. Și cum s-ar putea rezolva acest lucru? Ei sunt legați de mâini și de picioare, de acest deficit. Au deja un, un anumit număr de oameni care trăiesc acolo. Nu, nu pot să modifici necesarul atât de repede. Iar prețurile la resurse, la nivel mondial, nici asta nu se poate modifica. Deci există un risc considerabil pentru Italia. Italia dorește mai multe resurse din restul lumii. Acestea sunt comparativ ieftine, dar prețul crește. Problema e nu cât câștigă Italia, problema e cât câștigă în raport cu restul lumii. Și dacă vă uitați la felia italiană din venitul mondial, aceasta a scăzut cam cu 40% în ultimii 40 de ani. Deci au nevoie de mai multe lucruri de la lume, dar au o capacitate tot mai redusă de a oferta pentru aceste resurse probabil nu se vede foarte bine, însă cam 25 de țări europene, Italia e chiar în centru, nu e singura. Dacă vă uitați la țări cu un profil similar, în care deficitul a crescut rapid, n-am pus, graficul merge doar până în 2005, vedeți Grecia, Portugalia, Italia și Spania – toate cu un profil similar. Creștere rapidă a necesarului de resurse. Asta se poate traduce în costuri. Vedeți aici și țările Italia, deasupra Italia și Grecia, care își consumă foarte rapid PIB-ul, cheltuitul pe achiziționarea de resurse, dedesubt Germania și țara mea, Elveția, și la ele o creștere, însă PIB-ul fiind mai mare, impactul n-a fost major. Și la ei deficitul de biocapacitate n-a crescut așa de puternic. Și prin urmare nu sunt la fel de mult expuși la riscul resurselor. Există un grad de expunere, dar nu așa de serios ca în Portugalia, Spania, Italia și Grecia. Alte țări, ca Ecuadorul și numai Ecuadorul, în alte țări, dacă te uiți la costul uh, combustibilor fosili și ei nu plătesc prețul întreg pentru că e subvenționat, însă în ultima instanță sunt bani pe care nu iau, dar dacă traduci acolo valoarea combustibilor fosili folosiți pe consum intern, nu export, acesta depășește valoarea PIB-ului. Kazahstan, Uzbekistan, sunt cu un factor de 2-3 peste PIB în materie de utilizare a combustibilor fosili. Deci putem spune în prezent că resursele nu sunt doar o parte a întregului joc, ci sunt totul, practic, și acest mesaj vrem să-l transmitem. Lucrurile sunt la, la, la mila prețurilor mondiale și totul depinde de cum vă utilizați propria infrastructură. Am să rezum situația ca să lăsăm puțin timp și pentru discuții. Acest grafic poate nu e foarte mare, dar puteți, îl puteți vedea și pe site-ul nostru web. E o reprezentare simplă și vă arată două moduri de a înțelege lumea. Și am să vi-l explic. Probabil aveți un astfel de card de credit, card de credit ecologic, primește o, o cină la răspretenilor și te invită la cină. vezi cifrele pe țări și avem și ceva literatură pe care vrem să vă oferim, dar materialul e disponibil și pe site-ul nostru web. Se poate citi în 15 secunde, nu e foarte mult text acolo pe, pe pliant. Dacă vreți să rămâneți în contact cu noi, puteți să, să vă înscrieți cu adresa de mail și vă trimitem newsletterul nostru. Însă, ce vreau să spun de fapt? Oamenii trăiesc într-o lume a fabricilor Asta înseamnă că cu cât cumpărăm mai mult, cu atât fabricile produc mai mult. Limita este doar cererea. Cumpărăm de două ori mai mult, fabricile produc de două ori mai mult. Ce contează e PIB-ul. PIB-ul ne poate cumpăra mai multe lucruri, ne poate aduce mai multe lucruri. În multe țări, pe această axă verticală, în principal țări europene, pe stânga, în stânga, au înregistrat o creștere a PIB-ului. E minunat, înseamnă că poți să cumperi mai multe lucruri. În același timp, deficitul de biocapacitate a crescut în mod semnificativ. Cam cu două hectare de biocapacitate în ultimele decenii. Și asta e exact cât avem disponibil pe individ în lume. Sunt două interpretări posibile. Se spune pe de-o parte că lucrul e bun. PIB-ul crește, dacă cumpărați lucruri pentru a compensa deficitul de biocapacitate. Alții spun, e o problemă cu acest biocapac deficit de biocapacitate, dar la urmă urmă asta trebuie să facem dacă vrem să ne creștem veniturile. Și al treilea grup spune, cu cât crește deficitul de biocapacitate, va fi mai greu să înregistrăm o creștere economică. E o frână în calea dezvoltării economice. Dar cine are dreptate dintre cele trei teorii? Ideea e că nu mai trăim într-o lume a fabricilor. Suntem într-o lume a licitației mondiale. Ce înseamnă asta? Tot mai multe țări vor să aducă resurse din altă parte. Cu toții stăm la o masă și ne uităm la aceeași plăcintă și licităm. Însă, puterea de cumpărare nu e venit. puterea ta nu depinde de venit, ci depinde de cât, ce venit ai în raport cu alții. Cum arată această lume a licitației mondiale? Vedem aceeași dinamică. Deficitul de biocapacitate și rezerva. Pe dreapta țări din America Latină, în stânga țări europene. Majoritatea țărilor, majoritatea țărilor, cetățenii își pierd din proporția pe care o reprezintă în această licitație mondială, pentru că se întâmplă două lucruri. Pe măsură ce sporim deficitul de biocapacitate, capacitatea noastră de a cumpăra resurse scade. Este dificil pentru o țară. Efectul combinat este că toată lumea face același lucru. Cu toții ne îndreptăm spre același naufragiu și nu avem unde să ne refugiem. Hm? Însă dovezile sugerează că, odată cu creșterea costurilor pentru resurse, care nu reprezintă un fenomen independent, ci este determinat de o foame din ce în ce mai mare de resurse, uh, acele state care nu, sunt, nu s-au pregătit pentru o limitare a resurselor vor avea multe dificultăți în menținerea unei performanțe economice și în a păstra stabilitatea socială. Acum, ca un rezumat grafic, vedeți cu roșu linia care arată uh, trecutul, uh, ce am folosit, raportul uh, între cerere și ofertă Asta este raportul cu linia curbă roșie, apoi viitorul începe cu linia verticală. Nu e imaginație doar, este vorba de ultimul scenariu al Națiunilor Unite în ceea ce privește amprenta și apoi trebuie să comparăm acest viitor cu longevitatea investițiilor în ziua de astăzi. Astăzi stabilim în ce investim. Investim în capcane sau în oportunități, pentru că aceste investiții uh, vor rămâne, iar acelea care de, depind de resurse ieftine pentru a funcționa, e foarte puțin probabil că vor căpăta valoare pe termen lung. Dați-mi voi astfel să rezum. Care ar fi concluziile? Mm, uh, pentru multe state, costurile pentru resurse în creștere reprezintă un fel de scară care merge în jos. Ele nu pot să uh, depășească și să poată să urce. Uh, și de aceea acest lucru se traduce în, în rate ale creșterilor foarte mici. De, de altfel, în Statele Unite, uh, de fapt, ar fi fost uh, în pierdere dacă n-ar fi avut cheltuieli care se reducă la deficit. Iar că criza euro, zona euro este mai degrabă o, un simptom a unei uh, restrângeri din ce în ce mai mare a resurselor și acest lucru face nu face că să demonstreze de cât, cât de vulnerabil suntem la uh, folosirea resurselor. Uniunea Europeană în, în ansamblul său este vulnerabilă la acest aspect. Al treilea rând, uh, în reversarea uh, tendințelor uh, folosirii resurselor este o condiție necesară pentru progres. Acum, uh, care ar fi principiile? Ce putem să învățăm uh, din asta? A, nu putem să facem nimic. Uh, Trebuie să folosim noi principii și dacă, le, dacă facem acest lucru vom ajunge la succes. Dacă le ignorăm, atunci o să ne ducem pe apa să vede. Uh, natura are un buget. Și dacă cheltuim mai mult decât bugetul, acest lucru aduce consecințe negative și trebuie să știm ce buget uh, natural avem. Știm asta, unul, Europeană știe asta, fiecare țară știe Apoi, biocapacitatea devine moneda secolului 21 și dacă ignorăm, uh, dacă, de exemplu, dacă ignorăm acest lucru, vom pierde uh, atât oportunități cât și vieți. Acest lucru, nu știu, dacă se aplică, mă rog, la același scală, în Elveția nu e chiar același caz și cel mai important principiu este acela că trăim într-o lume Poate că acest lucru nu este foarte bine înțeles în Durban, de exemplu. Trăim într-o lume în care avem bărci și bărcile sunt găurite, nu înțelegem, nu înțelegem de ce a trebuit să așteptăm uh, Uh, ca alții să-și uh, repare bărcile lor înainte să, ne, să, o apărăm, să o reparăm noi pe a noastră și gestionarea resurselor depinde acum uh, factorul de competitivitate principală. Asta va fi valabil în secolul 21 și n-ar trebui să ratăm această ocazie. Mulțumesc foarte mult! Well, thank you very much. Mulțumim foarte mult! Mm, cumva ai rezumat lucrurile uh, și ai rezumat ce am auzit în această după amiază. Aveți cuvântul, doamnelor și domnilor, pentru comentarii um, referitoare la uh, prezentarea lui Matis uh, sau altceva, înainte să facem pauza pentru cocktail, care va începe la ora 7. Nu trebuie neapărat să folosim toată capacitatea de cocktail, voi da acum ocazia eventual și vorbitorilor după aceea, la final, să ne spună câteva mesaje finale. Dar înainte, cineva vrea să adreseze întrebări? Cine vrea să înceapă? L-am văzut pe Paul Rubic. Vrei să adresezi o întrebare? Da, domnule președinte Rubic. Da, vreau să spun, o să voi vorbi în germană pentru că aceasta este limba noastră și trebuie să ne exprimăm în limba noastră maternă. E adevărat că e mai ușor să ne exprimăm în engleză pentru că vocabularul e mai simplu, însă în primul rând aș vrea să vă mulțumesc. Uh, E foarte bine că ne-am întâlnit aici pentru a discuta și aici politica are o răspundere, o responsabilitate mare. Trebuie să fim și noi la înălțimea acestei responsabilități atunci când încercăm să avem repere, criterii și practici mai bune. Trebuie să analizăm așadar care sunt uh, evoluțiile în întreaga lume și ce învățăminte putem trage din acestea. Să vedem care sunt avantajele și dezavantajele pentru noi. Amprenta ecologică este o provocare foarte mare. Cum am putea să facem pentru ca toate aceste produse de acum să nu fie transportate dintr-un capăt în altul al lumii mereu se spune, haide să nu mergem prea departe și hai să cumpărăm de mai aproape, dar acest principiu nu se aplică mereu. În loc uh, să producem CO, um, dioxid de carbon, am putea poate să schimbăm acest uh, uh, document și să avem un text, nu știu, despre PAC sau despre amplenta ecologică. Uh, am putea să spunem, uh, de exemplu, că această amprentă ar putea să reprezinte un procentaj. Mulțumesc pentru această facilitate în comunicare. Cred că o limită pe care avem în acest uh, mult este că mulți factori economici nu simți, um, nu simt că aceste limitări ar fi un vector economic. Am discutat cu multe persoane din domeniu, miniștri de finanțe și mai departe. E adevărat că acești oameni își fac o, uh, tot felul de probleme, nu dorm pentru că se confruntă cu probleme legate de uh, și așa mai departe, dar încă ceea ce înțeleg ei e că resursele de fapt se referă la viitor. Problema resurselor de fapt este una actuală, a început să fie prezență și ar trebui să reprezintă un vector um, economic. Pentru mine ar trebui să uh, Ă, facem ca factorii economici, factorii de decizie economici să recunoască acest lucru. E vorba de niște dovești științifice și ei trebuie să înțeleagă ă, cât de serioasă e problema. Bineînțeles că există o serie de mecanisme, reformă a fiscalității ecologice și mai departe. Și dumneavoastră ați folosit un exemplu foarte bun despre cum se pot cum s-ar putea face acest lucru, dar trebuie să recunoască că biocapacitatea este o monedă dar și până nu fac acest lucru, lucrurile nu se vor schimba. Cred că am putea să schimbăm și abordarea. Am vorbit cu mulți uh, diplomați. Unii spun, a, nu văd niciun viitor în uh, uh, Pakistan și e vorba de cine pierde la urmă. Însă acele state care au încă biocapacitate să spună, uh, să înțeleagă că aceasta este va valoroasă, n-ar trebui să renunțe cu ușurință la ea. Iar acum, de fapt, reducerea um, consumului este ceva care e în interesul nostru. Este vorba de crearea bunăstării care ar trebui să, să devină un punct esențial pentru factorii de decizie politică în loc să se spună, a, un, o companie care spune, am produs sume de nu știu cât uh, pro... și de fapt producția s-a ridicat la costuri foarte mari. Trebuie să avem instrumente, dar acestea nu vor veni dacă factorii de decizie nu simt că acest lucru este suficient de important. Mai are cineva întrebări? Și Tony vrea să pună o întrebare. mi-a plăcut foarte mult uh, prezentarea și modul în care ați uh, susținut-o. Pentru cei um, dintre noi care erau în viață și în, în cealaltă criza a petrolului, mi-aduc aminte de panica în rândul populației și în funcție de modul în care se calculează lucrurile, uh, putem să vedem care a fost mai um, mai gravă și mi-aduc aminte că atunci uh, criza tot creștea, după aceea nu mai vedeam că scade, prețurile cel puțin creșteau. Atunci lucrurile nu s-au concentrat foarte mult pe apă, însă poate că noastră ar fi a spune că e vorba și uh, de alte resurse, dar acum problema este prețul energie și ce s-a întâmplat. Um, celelalte prețuri au um, continuat să scadă și uh, prețul energiei a fost foarte um, scăzut în ultimele decenii. Și acum, dacă vorbim de toți politicienii ăștia care se preocupă de probleme, ce o să le spunem în ceea ce privește prețul energiei? prețul energiei s-ar putea foarte bine să scadă. Da, cu siguranță sunt mulți factori care influențează prețul resurselor. De aceea este important să analizăm nu doar prețurile, ci și realitatea fizică din spatele prețurile. să facem noi inginerie, De exemplu, în cazul energiei, prețul nu este ceva abstract. Acesta poate reflecta fie faptul că um, oamenii nu își închid uh, frontierele, s-a întâmplat asta în prima criză a petrolului, fie că e din ce în ce mai greu să se extragă petrolul din pământ și atunci de să întreb câtă energie vă trebuie pentru a obține energia asta, să o recuperați. Dacă acest lucru este analizat bine, atunci probabil că ne putem aștepta că în viitor nu vom putea să uh, producem energie cu, ieftină cu combustibil fosibil, fosil. Da, prețul energiei sau combustibil ar putea să scadă din cauza recesiunii profunde. Uh, a fost foarte surprinzător și asta a spus și um, domnul Graham, că pentru prima dată, într-o perioadă lungă, prețul resurselor a crescut în timpul recesiunii globale. Cred că e vorba de o situație cu totul nouă care merită studiată. Acum vă întreb, suntem într-o lume a fabricilor sau a licitațiilor? Care este cadrul? Trebuie să le înțelegem pentru a ști ce să facem. Încă o întrebare acolo. Mă numesc uh, David Price, sunt jurnalist și istoric uh, al uh, comunității europene. Subiectul meu este legat de ce menționat dumneavoastră prețul energiei, pentru că părinții fondatori erau preocupați de faptul că ar trebui să existe o independență energetică a celor trei comunități de la vremea respectivă și de asta au luat măsurile respective. Uh, și pentru că au văzut o tendință de, de cartelizare. În 99 uh, prețul era 9 de dolari pe baril, după care s-a ajuns la 146 de dolari. Așadar, piața nu este tocmai una liberă. Prețul pieței libere ar fi, ar fi poate undeva la 10 dolari, asta spun cel puțin economiștii. Întrebarea se referă la politicienii de acum care trebuie să ia din nou inițiativa și să ia măsuri stricte, pentru că în anii 50 eh, eh, s-a încercat eh, ca cele trei comunități să rezolve problema energetică și să obțină independența economică. Și am întrebat un reprezentant al unei companii germane importante care tocmai prezentase un discurs despre economisirea energiei am întrebat dacă e posibil în uh, vremea de astăzi să facem ca Europa să fie independentă din punct de vedere energetic. Și a spus, mm, s-a gândit un pic, nu mi-a răspuns imediat, mm, s-ar putea poate să facem asta în 10 ani, dacă am, nu știu, pe baza importurilor și al exporturilor, până la urmă am ajunge să fim undeva independenți uh, energetic total, însă e nevoie de voință politică pentru a ajunge într-o astfel de situație. Și acum mă întreb dacă nu putea, dacă n-am putea cumva să reanimăm acest sistem al comunităților. Parlamentul ar trebui să să, fol- să folosească sprijinul său. E, se poate face a, așa ceva? Asta vă întreb eu. Well, I, I would refrain from commenting on the value. N-aș vrea să comentez în materie de valoare a Parlamentului European, putem asta discuta eventual la un pahar. Matis, poate Europa să fie independentă din punct de vedere energetic? Ca inginer ar spune, da, e posibil. Însă, după cum ați spus, e nevoie de voință politică și de ceva investiții, însă aș dori în același timp să vă spun că prezentarea mea se baza pe date istorice, nu era vorba de prezice de viitor. Am spus că tot mai mult țările au un deficit crescând de biocapacitate. În același timp, felia lor din venitul mondial scade. Deci ei vor mai mult, tot mai multe de la o lume care are mai puțin și ponderea lor scade. Asta este situația. Și acum trebuie să ne întrebăm, este un risc sistemic sau nu? Cred că am să-i invit pe fiecare dintre vorbitori să rostească eventual câteva remarci de încheiere. După care văd că s-au făcut pregătiri pentru cocktailul de afară. Asta ne va da ocazia să interrelaționăm și mai mult. Vă rog, câteva cuvinte de încheiere. Doar un fapt aș dori să-l mai menționez, să mai menționez aici în legătură cu apa. Principala politică de gestionare a apelor este familia cu un singur copil din China, politica familie cu un singur copil. Pentru că nu au 300 de milioane de, de indivizi în plus. Asta e echivalentul populației Statelor Unite, Europei, populației Orientului Mijlociu. Se întâmplă lucruri în China care uneori mă, mă, mă uimesc și pe mine. Însă trebuie să recunoaștem că există aceste tendințe acolo și curând, într-adevăr, populația se va stabiliza, har Domnului. Nu, se pare că îngrijorările din trecut nu se vor confirma din acest punct de vedere, nu o să mai crească la nesfârșit. Însă, din acest punct de vedere, învățăm în colecție să nu prezicem viitorul prea des. Eu aș dori să revin la aceste probleme din zonele urbane. Sfatul meu pentru politicieni ar fi ca înainte de a formula noi reguli și regulamente, să discutați cu arhitecți, cu urbaniști, pentru că aceștia știu cel mai bine ce trebuie făcut și ce poate fi făcut discutați cu ei cât mai devreme posibil în etapele de planificare. E important să se vadă tabloul de ansamblu și e foarte greu să vezi acest tablou de ansamblu dacă nu discuți cu protagoniștii principali. Probabil sunt ca un american, dar uh, sunt uh, resurse uriașe pe care putem să punem mâna și pe care încă nu le exploatăm. Colegul meu vorbea despre mutațiile demografice. Există beneficii serioase acolo, în materie de tranziție demografică, scade violența, crește nivelul sănătății publice, educație, longevitate. Alte domenii, cum ar fi investițiile în intensificarea durabilă pe care ați menționat-o la prânz, posibilități de a intensifica orașele, de a le face mai compacte, nu ca Houston, ci mai curând ca Siena, care, sincer să fiu, pe care o prefer Houstonului. Ce deci există posibilitățile de a spori în mod considerabil starea noastră de bine, asta în posibilitățile bugetului existent. Și asta e și ideea. Există încă resurse de care putem profita. Haideți să o facem. Eu aș dori să vă mulțumesc tuturor și domnului profesor Harry Croteau, care nu este aici, dar a avut acea prezentare virtuală. A fost o după-amiază deosebit de interesantă. N-am putut să particip mai devreme, să ți convins că toate prezentările s-au completat una pe alta. Ideea a fost să ne stimuleze gândirea, să punem la alte politicieni și oamenii de știință și cred că am avut succes din acest punct de vedere. Însă mă gândesc la ce am spus mai devreme despre incertitudinile cu care se confruntă politicienii. Într-adevăr, ne-ați sugerat câteva direcții mai clare, cred că ceea ce s-a spus în legătură cu măsurarea și înțelegerea resurselor pe care le folosim fără să ne gândim foarte mult la ele, are, a reieșit cu pregnanță din toate prezentările făcute și cred că mai ales uh, Anthony Allen, care ne-a spus să gândim despre apă ca o resursă încorporată, integrată, la fel cum o facem când ne gândim la carbon, vorbim foarte mult despre carbon, despre scurgerile de carbon, e un sindrom asemănător cu cel al irosirii apei. Însă uităm să, de faptul că și scurgerile de apă reprezintă o pierdere considerabilă unei resurse valoroase. Există același simbolism, dar ar trebui să ne gândim mai mult la această resursă și este un mesaj cu care, pe care cu toții o să-l luăm cu noi acasă. Nu o să ne scape din vedere și la întâlnirile noastre viitoare. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care continuă să ne urmărească pe internet. Întâlnirea noastră a fost transmisă în direct pe internet. Vă mulțumim tuturor. Intenționăm să punem toate prezentările cu acordul autorilor evident, pe site-ul nostru web, le veți putea accesa acolo și o să puteți găsi eventual și adresele lor de web. Există resurse disponibile pentru dumneavoastră, inclusiv această cărțulie elegantă. Tony Yellen, la rândul lui, a scris o carte. Sunt sigur că e o adresă web unde puteți citi această broșură intitulată Apa Virtuală. Suntem partea unei rețele, la urma urmelor. De asemenea, dacă vreți să rămâneți în contact cu noi, puteți să o faceți prin site-ul nostru web. Aș dori să le mulțumesc colegilor care au participat în calitate de președinți de ședință. Vă mulțumesc pentru tot. Sper să ne vedem, dacă eventual nu la un seminar de prezentare a rezultatelor cercetării, dar la alte întâlniri ale noastre. Am început să planificăm activitatea din noiembrie viitor, evenimentul de sfârșit de an 2012. Vă invit să fiți alături de noi în fața sălii pentru câteva cocktailuri care să ne ajute să depășim cu bine și restul serii. La ora 8 să avem o prezentare a premiului Energy Globe pentru energie sustenabilă și toată lumea este invitată să mi se alăture. Vă mulțumim că ne-ați sprijinit. O seară plăcută tuturor!